possible. Because we have the agenda quite full for today, so I would like to... Avem un program destul de încărcat astăzi. Bună ziua tuturor și doresc să vă amintesc că această întâlnire este transmisă pe internet. Și acum, în legătură cu proiectul de ordine de zi, Uh, vă propun câteva modificări și vă rog să fiți atenți. Prima modificare la ordinea de zi uh, se leagă de raportul domnului Luhan uh, cu privire la obținerea unei reale coeziuni teritoriale, sociale și economice în Uniunea Europeană, o condiție sine canon pentru competitivitatea globală. Și Uh, coordonatorii ei au uh, convenit uh, să amâne acest raport pentru următoarea întâlnire și asta se datorează faptului că avem un volum foarte mare de amendamente cu care trebuie să ne luptăm. Una a doua modificare uh, Eh, este aceea de a adăuga la punctul nostru, la ordinea de zi, eh, un punct 13, care va fi un schimb de opinii cu privire la eh, propunerea de regulament a Consiliului privind subvențiile de stat pentru a facilita închiderea unor aspecte legate de necompetitivitate și a treia schimbare este, se leagă de avizul domnului Victor Boșninariu la raportul din proprie inițiativă pregătit pentru Comisia AFET cu privire la strategia Uniunii Europene pentru Marea Neagră. Aici nu avem, deci, nici aici nu avem un, uh, o urgență și uh, o putem lăsa pentru ședința următoare. Așadar, dacă sunteți de acord cu modificările pe care tocmai vi le-am propus și dacă nu mai există vreo altă uh, solicitare de modificare, consider că le uh, adoptăm ordinea de zi așa cum a fost modificată. Marcus? Mulțumesc, doamnă președinte. Eh, în legătură cu ședința coordonatorilor din această seară, aș dori să vă spun eh, că aș dori să eh, discut un aspect legat de raportul și privind PIB-ul competență. E vorba de relație la nivel regional și competitivitate Eh, um, este vorba eh, aici de, care nu este o competență a Comisiei eh, Envi, aș zice chiar și mai mult, că avem de-a face cu un aspect specific și asta deoarece până acum practic, toți raportorii pe această temă au făcut parte din uh, grupul verzilor. Și cred că ar trebui să refuzăm să acceptăm ideea uh, că o astfel de chestiune de politică, o chestiune strategică, uh, care a făcut parte din mandatul regii ar trebui să ne scape. De aceea, în această seară, la ședința coordonatorilor, aș dori să sugerăm să avem o discuție ca să vedem dacă acest raport nu ar trebui să revină în uh, atenția noastră. Mulțumesc! Mulțumesc pentru acest comentariu. Într-adevăr, acest lucru se află pe ordinea noastră de zi pentru mâine. Așadar, dacă ședința coordonatorilor va ajunge la concluzia că trebuie modificată ordinea de zi mâine, așa o să procedăm. Și tot la ședința coordonatorilor doresc să vă mai reamintesc și istoria acestei probleme, pentru că am avut o discuție îndelungată din octombrie anul trecut și am luat uh, decizii care au condus la acest aviz. Dar acest punct va fi uh, discutat la reuniunea uh, coordonatorilor. Așadar, dacă nu mai există vreun alt comentariu în acest moment, considerăm adoptată ordinea de zi cu uh, acest uh, aspect potențial care tocmai a fost uh, comentat de, de Marcus. Doresc să vă mai reamintesc tuturor că mâine la ora 9 fix avem votul și vă rog să nu uitați să vă aduceți cartelele de vot. Și cu asta putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de adoptarea proiectului de calendar a reuniunilor regii pe anul 2011 am uh, primit acest uh, calendar care, după cum uh, știți, este elaborat de serviciile Parlamentului și ține seama de o serie întreagă de criterii. Unul dintre cele mai importante este disponibilitatea interpreților pentru a putea a se putea lucra din punct de vedere lingvistic la toate ședințele comisiilor și Ați primit cu toții calendarul, avem 11 ședințe obișnuite, avem dreptul să organizăm și ședințe extraordinare și observați că majoritatea uh, întâlnirilor sunt la începutul săptămânii, luni, marți sau miercuri. În general, am uh, avut uh, ședințe de o jumătate de zi. Avem uh, ședințe care durează jumătate de zi, dar avem și ședințe care durează o zi sau o zi și jumătate. Așadar, dacă sunteți de acord, uh, putem și putem aproba acest punct de pe ordinea de zi. Deci calendarul, trecem la punctul 3, comunicările președintelui. Aici doresc să vă informez în legătură cu deciziile pe care le-au luat, le luat coordonatorii la ședința noastră de pe 6 septembrie la Strasburg unde coordonatorii au decis să propună următoarele avize care urmează să fie elaborate de membrii eh, Comisiei Permanente Regii. În primul rând, în ceea ce privește revizuirea planului de acțiune privind eficiența eh, energetică, un raport eh, pregătit de Comisia ITRE și avizul a fost alocat grupului PPE, profesor Colanska, al doilea raport din proprie inițiativă aviz la un raport din proprie inițiativă se referă la politica industrială pentru era globalizării, tot un raport din proprie inițiativă a Comisiei ITRE, care a fost alocat grupului socialiștilor și democraților. Este vorba de Francesco de Angelis, care va întocmi proiectul de raport. În ceea ce privește procedura scrisă a coordonatorilor, s-a decis să se propună uh, elaborarea a două avize, unul cu privire la subvențiile de stat pentru a uh, uh, facilita închiderea uh, minelor necompetitive. Uh, este procedura de consultare care se aplică uh, și uh, comisia principală este comisia uh, ECON. Uh, cea de-a doua propunere se leagă de o decizie a Parlamentului și Consiliului legată uh, de, o, de ocuparea locurilor de muncă uh, și Comitetul Employment este, Comisia Employment este cea care răspunde. Nu avem încă numele persoanei care va elabora acest uh, proiect de raport. Dacă nu aveți comentarii nici la acest punct, aș propune să trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Este vorba de un schimb de opinii cu uh, comisarul uh, Ianoș Lewandowski, care răspunde de programarea financiară și buget în Comisia Europeană. Pentru acest schimb de opinii avem uh, timp suficient, avem timp alocat până la ora 4 și jumătate și sper că îl vom putea folosi în mod eficient. Așadar, dau cuvântul uh, domnului comisar uh, și uh, îl rog să um, explice toate chestiunile și um, consider că poate să folosească um, timp suficient pentru asta, după care vom avea o sesiune de discuții, întrebări și răspunsuri. Poftiți! Bună ziua, mulțumesc, Danuta, pentru uh, invitația ta și pentru uh, competențele discreționare pe care mi le-ai uh, acordat cu privire la părerile mele. Am să vorbesc uh, limba mea, limba poloneză, uh, și o să încep cu calendarul uh, și ordinea evenimentelor uh, Eh, deoarece intrăm în eh, sesiunea fierbinte din punct de vedere bugetar a instituțiilor europene, care începe chiar acum. Și eh, deoarece sesiunea de revizie bugetară va fi amânată până în octombrie pentru a trage învățăminte din criza economică în ceea ce privește buna guvernare. Pe 29 septembrie, mm, deci zilele astea, Eh, Comisia va face propuneri cu privire la buna guvernare sau buna guvernanță. Eh, unele dintre propuneri se leagă direct de politica de coeziune eh, și sunt menite să fie văzute ca un fel de instrumentar. Dar uh, Eh, analiza eh, bugetară a fost amânată. Eh, am avut o decizie a Consiliului aprobată de Parlament pentru a delega o nouă comisie. Totuși, se pare că acum doar Parlamentul exprimă interesul pentru această analiză bugetară, iar celelalte instituții, inclusiv delegațiile naționale, analizează următoarea perspectivă financiară de după 2013. Ceea ce uh, ne interesează este că uh, dorim uh, să, să, să studiem nu numai partea de cheltuieli, dar și partea de venituri Adică vom în anexa la această analiză eu doresc să prezentăm o listă, o enumerare a tuturor resurselor care pot reduce contribuțiile naționale care curg direct la buget. Știu că uh, această mm, perspectivă nu este prea populară, dar acesta este mandatul, adică trebuie să prezentăm veniturile uh, începând cu veniturile proprii și nu doar partea de cheltuieli. După aceea uh, avem documentul strategic privind coeziunea și care trebuie să gândească, să privească spre viitor. Anul acesta deoarece este vorba de felul în care trebuie să structurăm această uh, politică de coeziune după 2013. Uh, la fel se întâmplă și cu politica agricolă comună acest an. Prin urmare, uh, suntem într-o etapă pregătitoare cu privire la cadrul multianual. Avem obligația legală de a prezenta primul pachet legislativ cu privire la următorul cadru multianual și asta înainte de sfârșitul iunie 2011. Uh, încercăm să găsim cel mai bun uh, calendar uh, pentru ca comunicarea acestor cifre cu privire la perioada de după 2013 să fie făcută împreună cu pachetul legislativ, să găsim momentele și perioadele cele mai bune. Ehm, nu fac prea multe iluzii că climatul va fi uh, mult mai bun. Uh, după părerea mea, și 2011 va fi un an de austeritate în majoritatea statelor membre. Uh, și ministrii de finanțe uh, se gândesc la măsuri de austeritate care să meargă dincolo chiar de 2011 și în 2012, dar avem, așa cum ziceam, obligația legală. Prin urmare, cadrul multianual ar trebui să fie o comunicare generală care să apară fie la sfârșitul iunie 2011 sau chiar mai devreme, uh, înainte de a transmite primul pachet legislativ. Uh, acest lucru, cum ziceam, depinde foarte mult de, va depinde foarte mult de uh, situație. Uh, urmărim cu atenție evenimentele fără să ne facem foarte multe uh, iluzii că situația se va îmbunătăți în mod semnificativ în viitor. Și, în fine, uh, ultimul pachet legislativ uh, o să apară în 2011, așadar toate lucrurile o să fie foarte clare, în conformitate cu propunerea Comisiei, după care vor începe negocierile cu privire la felul în care uh, alegerile prezidențiale uh, din Franța din 2012, care sunt importante pentru calendarul politic, vor trebui să fie și ele luate în seamă Dar doresc să-i uh, felicit pe danezi uh, pentru că cred că putem, vom putea intra în discuții cu Parlamentul, care are competențe sporite în conformitate cu tratatul de la Lisabona. Așadar, nu uh, va fi nevoie să, să repetăm și asta e o lecție din perioada 2004-2006 când am avut întârzieri foarte mari. Începând cu următoarea perspectivă financiară, financiară nu uh, trebuie să avem această perioadă de timp uh, uh, pierdute. Timpul ne presează. Mai vreau să vă spun Vă reamintesc așadar că eh, trebuie să testăm buna voință a instituțiilor în legătură cu procedura eh, bugetară pe 2011 care ajunge la, va ajunge la reconciliere după lectura pe care o veți face dumneavoastră în uh, octombrie. Deci va ajunge în procedura de reconciliere cu, între Parlament și Consiliu Uh, comisia fiind un fel de intermediar între cele două instituții, având în vedere însă că avem de-a face cu un prototip, de, cu o procedură la uh, o lectură unică, va fi un fel de testare a climatului, a gândirii, a bunăvoinței uh, instituțiilor care au competențe bugetare. Cât privește coeziunea, și aici avem principalul context al cheltuierilor, al costurilor în această perioadă. Am avut deja niște consecințe directe, implicații directe asupra bugetului comunitar. Știți că, separat de facilitatea balanței de plăți la nivelul de 50 de milioane de euro, având în vedere decizia uh, Uh, bugetul comunitar este de asemenea acum și garanție uh, în valoare de maxim 60 de uh, milioane de euro pentru împrumuturile acordate. Deci avem o implicare directă a bugetului comunitar pentru mecanismul de stabilizare. Ceea ce urmează este că bugetul european va deveni un fel de instrumentar pentru uh, sancțiuni. Scopul nostru este ca dacă uh, apar uh, sancțiuni, acestea să nu se concentreze pe politica de coeziune doar, uh, ci pentru, pentru că altfel uh, nu va fi decât un fel de pedeapsă teoretică pentru unele, unele state membre. Dar avem o legătură deja bine stabilită între stabilizare și disciplină, disciplinarea Europei de după uh, perioada de criză și bugetul comunitar care trebuie analizat. Eu nu sunt uh, în, pentru evaluarea viitorului în termen de austeritate. Noi avem responsabilitatea uh, și ministrii de finanțe au responsabilitatea de a uh, consolida uh, piețele financiare. Eh, noi vrem eh, să ne eh, onorăm angajamentele către toți beneficii, beneficiarii noștri și Eh, vorbim despre beneficiarii diverselor eh, finanțări comunitare, mă gândesc și la studenții Erasmus și așa mai departe. Eh, coeziunea este consolidată în tratatul de la Lisabona, nu numai din punct de vedere economic și social, dar și din punct de vedere al dimensiunii teritoriale. Acest lucru va fi instrumentul principal pentru a mobiliza activele teritoriale și aspectul eh, teritorial. Deci politica de integrare. În ceea ce privește orientările viitoare, eh, sigur că sunt în legătură permanentă cu Comisia și cu eh, comisarul Han care răspunde de această problemă și vreau să spun în fața Comisiei Permanente Regii. Am văzut documentul de poziție din 14 iulie al dumneavoastră și cred că nu perspectiva perspectivele noastre nu sunt uh, foarte îndepărtate în legătură cu politica de coeziune după 2014 și cum va arăta ea. Dar categoric acest lucru uh, se, se poate discuta. Uh, dar este vorba de o dezvoltare a Uniunii Europene și nu de un act de, de caritate. Am început cu paradigma OCDE privind uh, coeziunea și acum avem uh, mai multe ocazii de a discuta și de a elimina obstacole. Sigur că trebuie să lucrăm la mai multe niveluri. Uh, era doar 70% din programele de cooperare care sunt concepute și implementate la nivel local și cred că doar în felul acesta instrumentul poate să combine înțelepciunea locală și uh, regională cu cea a nivelului comunitar. Trebuie să fie previzibil, avem un cadru multianual uh, și uh, cred că durata ar trebui să fie de fie de 5, fie de 7, pentru a avea o politică uh, de coeziune integrată care să facă vizibil fondul social uh, uh, european. Dar dar, așa cum ziceam, o coeziune socială, economică și teritorială, cât și fondurile rurale, care nu vor fi incluse, dar să fie cel puțin coordonate împreună cu instrumentul teritorial al coeziunii. Ascultam uh, cu mare atenție ce spunea domnul Piper privind măsurile post-PIB uh, legate de măsurarea performanțelor economice la nivel național și cred că PIB-ul ar trebui să rămână în continuare criteriul principal de referință pentru eligibilitate. Și putem foarte ușor uh, evalua ce se va întâmpla după 2013 și putem încerca să găsim instrumentele potrivite. Cred că dacă avem o bună cooperare cu comisarul Johannes Hahn, putem să avem măsuri utile pentru Europa în general și nu numai pentru regiunile care intră în obiectivul 1 uh, și în obiectivul uh, politicii de coeziune. În ceea ce privește simplificarea, Revizuirea regulamentului financiar este deja în uh, mâinile noastre uh, și Într-adevăr, nu este o treabă ușoară. Avem, sigur, un risc tolerabil de eroare. Dar acest lucru poate fi uneori și în sprijinul politicii de coeziune, pentru că trebuie să vedem care sunt posibilitățile bugetului european de a se bucura niște de, de niște instrumente inovatoare de finanțare. Mă gândesc la parteneriatele public-privat care sunt deja incluse în regulamentul financiar și în revizuirea acestuia și în cele din urmă trebuie să răspundem la următoarea întrebare. Pe lângă regiunile uh, urbane unde se acumulează adevăratele probleme, cum putem include noțiunea de macroregiuni, ca regiunea Baltică, regiunea Mediteraneană, regiunea Mării Negre, cum putem deci include această noțiune în viitorul politicii uh, regionale? E o discuție importantă. Domnul Johannes Han nu este neapărat un fan al acestui uh, uh concept de structuri macroregionale. uh, și despre și nu este neapărat de acord cu integrarea acestor concepte în politica regională, însă des, discuția rămâne deschisă. Iată așadar câteva uh, aspecte legate de viitor, dar ceea ce contează este să punem integrarea în cadrul uh, uh discuțiilor actuale privind viitorul finanțărilor europene. Nu va fi un proces ușor. Sigur că există și o atmosferă de frustrare intrare în Europa afectată de sentimentul de austeritate. De exemplu, trebuie să luăm în calcul și noile politici de limitare a gradului de îndatorare care afectează um, capacitatea landurilor germane, de exemplu, să implementeze aceste politici. Toate aceste lucruri trebuie să fie evaluate cu mare atenție pentru a se putea integra în profunzime în politica regională europeană. Iată în introducerea mea și acum sigur aștept uh, opiniile dumneavoastră. Mulțumesc! Avem o listă foarte mare de uh, vorbitori. Vom da cuvântul um, domnului Ivan pentru început, uh, apoi alți doi colegi și după aceea comisarul va răspunde. I don't, I, I have Mr. Vaughan. Oh. Domnul Vaughan. I think, I think that's me. Oh. Um, there's quite a lot I, I would want to say. Voiam să spun mai multe legate de următorul cadru financiar multianual, mm, aspecte legate de mm, politica regională și de fondurile structurale, dar aș vrea de altfel să mă limitez la mm, tema principală a discuției noastre. Înțeleg că de ce statele membre au rezerve uh, legate de mm, realizarea acestei evaluări uh, multianuale care ia în calcul contribuțiile, veniturile proprii către bugetul european. Și acest lucru este în responsabilitatea Uniunii Europene și a Parlamentului, în conformitate cu tratatul de la Lisabona. Și când mă gândesc la noile responsabilități, nu mă gândesc numai la uh, crearea noului serviciu mm, de acțiune externă, ci mă gândesc și la noile competențe legate de sport, de cultură și sunt sigur că și comisarul, în calitate de fost membru al, comitetului, al Comisiei în scuze, bugete, uh, este conștient de aceste noi responsabilități și competențe. Uh, marjele bugetare sunt însă din ce în ce mai strânse și cred că ar fi o greșeală să păstrăm uh, uh capitole bugetare ca 1A și 1B. Acestea trebuie să fie privite ca investiții, investiții pentru viitor, investiții pentru relansarea economică și nu trebuie să fie văzute ca niște capitole de cheltuieli. Pentru bugetul 2011, Consiliul dorește să păstreze angajamentele de 46 de milioane de euro și a pus aceste angajamente în capitolul 1B, legându-le de capitolul de cheltuieli de un miliard de euro. De asemenea, în capitolul 1A intră toate finanțările pentru proiectele importante de cercetare și există o îngrijorare legată de uh, disponibilitatea de fonduri pentru 1B, tot ce înseamnă fonduri structurale uh, pentru următorii ani. Deci iată cele două preocupări principale. Și mă întreb, credeți că această um, evaluare intermediară este numai un moment uh, din noul cadru financiar multianual sau este un mod de a ne asigura că toate prioritățile incluse în capitolele 1A și 1B se vor bucura de resursele uh, financiare necesare pentru viitor? Michael. Mulțumesc, Michael Toider. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, Herr Kommissar. <clears throat> Sie haben... Mulțumesc, domnule comisar. În observațiile dumneavoastră ați uh, spus pe bună dreptate că există o tensiune între diferitele domenii politice, mai ales în ceea ce privește finanțările. Statele membre doresc să-și consolideze bugetele, bineînțeles, și cer Uniunii Europene să contribuie și ea la această consolidare bugetară. Ce credeți despre această contribuție la consolidarea bugetelor? Și încă un aspect legat de zona euro. Există mai puține instrumente de stabilizare macroeconomică și Comisia nu ne-a spus dacă preconizează o întărire a acestui proces de stabilizare macroeconomică, dacă preconizează o implicare în acest sens. Cred că ar fi contraproductiv să se limiteze fondurile către țările care se confruntă cu dificultăți, timp ce ar trebui de altfel să le ajutăm, să ajutăm aceste țări să intre într-un proces de stabilizare macroeconomică, pentru că în țările respective, economia nu este neapărat una concurențială, iar fondurile uh, structurale sunt acolo tocmai pentru a le ajuta să-și întărească competitivitatea economică. Așadar, întrebarea mea, cum se face că președintele Barroso a găsit dintr-o dată acest miliard de euro uh, pe care l-a anunțat uh, la New York, pe care l-a prezentat la New York. Mă întreb, sunt fonduri uh, care vin din politica de coeziune sau de unde? Mulțumesc, Rica Mane. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Ensinnäkin haluan kiittää... Mulțumesc, domnule președinte. Doamna președinte, am cer scuze. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru această introducere extrem de interesantă și este foarte important să avem o colaborare cât mai strânsă cu Parlamentul și cu Comisia. Așa cum spuneați, bugetul va fi foarte strâns pentru următorii ani și dezbaterea privind veniturile proprii va avea la rândul ei niște limite foarte strânse și este important să putem să analizăm care sunt, obiect, care sunt posibilitățile uh, din domeniul fiscal, de exemplu, din domeniul politicii fiscale. În ceea ce privește termenii, termenele, sunt un pic sceptică atunci când vorbim despre acest termen de 5 ani. Mă întreb cum vom putea um, adapta fondurile structurale la această periodicitate de 5 ani. Am participat la dezbatele privind uh, bugetele și am văzut care este rigiditatea acestor uh, uh, instrumente, tensiunea între politicile tradiționale și așa numitele politici uh, noi. Care este raportul care de altfel nici nu există între aceste noi politici. De obicei vorbim despre solidaritate, vorbim despre uh, un sprijin de solidaritate, însă nu înțelegem clar care sunt posibilitățile care apar în acest sens. Vorbim despre uh, strategia UE 2020, vorbim despre valoarea adăugată. Eu cred că politica de coeziune poate să aducă un adevărat sprijin pentru diferitele politici europene, cum sunt, de exemplu, energiile, sursele regenerabile de energie, economia ecologică, economia verde, etc., pentru că sunt politici care sunt legate de viitorul regiunilor noastre și cred că am um, neglijat un pic această discuție legată de um, tranziția de la politicile vechi și politicile noi. Sigur că trebuie să întărim politica de coeziune, trebuie să găsim noi priorități, de exemplu în domeniul cercetării. Sper că veți ține cont de acest lucru în dezbaterile pe viitor. Acum, în ceea ce privește criteriile, foarte pe scurt, sunt de acord cu dumneavoastră, PIB-ul trebuie să rămână unul din criteriile principale, dar trebuie în același timp să vedem care sunt provocările viitorului, îmbătrânirea populației, de exemplu, și uh, ce răspuns poate să aducă politica de coeziune față de această nouă provocare. Și în final aș dori să vă cer opinia legată de politica transporturilor. Uh, au fost conduse multe discuții pe acest subiect și și colegul dumneavoastră, comisarul Calas, a lansat uh, anumite idei, de exemplu, despre crearea unui uh, fond uh, propriu, specific, pentru politica transporturilor. Ce părere aveți despre această idee? Thank you. This is the taste of, of future development of not so easy. Mulțumesc. Um, într-adevăr, este, intrăm în, din, în plin în discuția privind viitorul. Domnul Von, nu știu dacă am pronunțat corect numele, având în vedere logica procesului nostru de evaluare, suntem sub așteptările Parlamentului. Noi doream să uh, procedăm în conformitate cu tratatul de la Lisabona și cu modificările care sunt aduse de acesta. Așa cum spunea și colegul nostru Reimer Bege, nu este nevoie numai de o uh, respectare a tratatului la Lisabona. Trebuie să ce ar însemna aceste lucruri în mod concret? O, o, o evaluare mai politicizată, pentru că astfel se vor um, cuantifica noile responsabilități deschise de tratatul de la Lisabona. Aceste responsabilități există, însă avem nevoie de o bază care să ne permită o cuantificare a acestora. Și atunci, acest fenomen deschis de noi poate că este în mod clar sub așteptările Parlamentului, dar unul din uh, amendamentele pentru bugetul uh, din 2010 s-a referit, de exemplu, la uh, Serviciul European de Acțiune Externă și s-a făcut o rectificare bugetară acolo de 9,5 uh, milioane de euro pentru o bază de cheltuieli uh, mai mare. Iată un uh, un fenomen care a venit în urma tratatului de la Lisabona și care va continua și pe viitor. Și cred că Exercițiul despre care ați vorbit, competențele noi care decurg în domeniul culturii și al sporturilor, mi se pare a fi un exercițiu fezabil pentru bugetul din 2011 și sunt acolo niște amendamente foarte concrete din partea raportorului pe buget. Ați atras și atenția asupra um, reducerilor foarte importante de la, mm, din capitolul uh, bugetar 1, 1A și 1B. În mod normal, se tot susține că Europa ar trebui să mm, cheltuiască mai mulți bani pe mm, uh, inovație, pe competitivitate, dar Uh, în cadrul negocierilor din 2005-2006, aceste aspecte au fost reduse, au fost scoase din uh, discuție. În ciuda declarațiilor oficiale despre ceea ce ar trebui să se facă în favoarea competitivității, aceste lucruri nu s-au inclus în buget. Ne-am am concentrat 96% din creșterile uh, din 2011 față de 2010 numai în capitolele 1A și 1B, deci 96% pentru că uh, această, pentru că ceea ce merge cu adevărat ar trebui să fie mesajul pozitiv al Europei și anume politica de coeziune. Deci în uh, și va, și va exista așadar o creștere bugetară de un miliard față de ceea ce s-a bugetat în 2010. Și apoi acest lucru va continua și în 2011, 2012, 2013. Și, sigur, voi susține acest gen gen de cheltuieli, pentru că sunt cheltuieli de natură de investiții care contribuie ă, la dezvoltarea europeană, având un efect multiplicator de creare de locuri de muncă un efect pozitiv. Și întrebarea domnului Toyer intra în um, această problemă a um, atât de controversată a um, raporturilor între statele membre și Uniune și între bugetele respective. Uh, Într-o perioadă de austeritate se fac multe reduceri bugetare în uh, Spania, în Regatul Unit și în celelalte regiuni ale Europei. Și e adevărat că am putea să contribuim la aceste mm, diferențe care s-au creat prin intermediul fondurilor structurale, care au un efect multiplicator. Și cred că mm, așa aș putea răspunde domnului Toier, întrebarea sa referindu-se la raportul dintre austeritate și relansarea economică. Cred că aici fondurile structurale pot avea un rol important și nu știu care ar fi sursa acelui miliard pentru dezvoltare, dar Se pare că au fost găsite fonduri pentru programele alimentare, pentru Galileo, pentru ajutorul deci, în domeniul um, alimentar. Sunt fonduri care au fost găsite și care vor fi incluse în fondurile multianuale, programele multianuale. Domnul Mahler, nu vreau să intru în partea de uh, taxe. Eu prefer să spun Mă refer la veniturile proprii. Nu mă refer la impozitare pentru că acest cuvânt, taxe, impozite, este destul de mm, mm, negativ. Este în mod oficial uh, lucrurile sunt fie încurajate, fie criticate. În orice caz, statele încearcă să găsească um, posibilități pentru a reduce um, contribuțiile naționale și pentru a stabiliza bugetele. Însă, mm, posibilitatea introducerii unei taxe, de exemplu, pe tranzacțiile financiare, este văzută mai degrabă ca, o, um, ca un venit național, deci care să nu intre în veniturile europene. Așadar, statele membre caută cu disperare măsuri de consolidare a propriilor lor bugete. Mm, sunt destul de sceptic uh, și sigur că toate opțiunile trebuie prezentate într-un mod cât mai neutru. Sunt de acord cu dumneavoastră. Um, acest termen de 5 ani ar putea deschide o controversă privind fondurile. Într-adevăr, deschidem o nouă controversă care probabil că uh, va diviza Europa, nu o va uni, nu o va unifica. În această perioadă de 5 ani vom intra probabil într-o nouă perioadă de renegocieri după 2 ani după uh, dezvoltarea inițială a perspectivei financiare, deci primii doi ani, uh, doi ani fiind însă foarte devreme. Uh, anul al treilea și anul al patrulea este de fapt momentul în care într-adevăr pot fi evaluate anumite realizări. Deci nu sunt neapărat susținătorul perioadei de 5 ani, aceasta a fost poziția aleasă în mod deliberat după primul uh, exercițiu de 5 ani, uh, prima perspectivă financiară uh, deci de 5 ani. Apoi s-a susținut că ar trebui să ne adaptăm la mandatul Parlamentului. Eu aș propune să adaptăm mandatul Parlamentului la această perioadă și să-l lărgim la șapte ani, dar nu știu dacă toată lumea va fi de acord cu asta. Acum, Adaptarea la noua strategie 2020 este destul de artificială, deci nu creștem foarte mult fondurile, ci uh, ne adaptăm la uh, fondurile care sunt legate de uh, susținerea unei creșteri economice verzi, ecologice. Respectarea Uh, filozofiei aduse de strategia 2020 ar trebui să aducă și o reorientare a bugetului european. Și aici există domenii care mm, au tendința să fie puțin mai independente. Unul ar fi cel al transporturilor, rețelele europene, al doilea ar fi energia și al treilea clima, schimbările climatice și uh, eu aș dori să um, adică aș fi tentat să căutăm fonduri și să căutăm uh, banii necesari în interiorul politicii de coeziune, să nu dispersăm foarte mult fondurile, pentru că dacă avem toate, a, toate aceste politici așa numite independente, trebuie să avem și un mod de funcționare administrativ independent care nu mai este posibil astăzi cel mai ușor mod de a susține credibilitatea mm, uh, tuturor acestor proiecte este de a mm, uh, umbla la mm, cheltuielile administrative. Este modul cel mai ușor în care se poate deteriora credibilitatea proiectelor europene. Mulțumesc, John Dafton. Mulțumesc. Bună ziua, domnule comisar. Săptămâna trecută, șapte consilieri din um, uh, regiunea mea au avut o declarație prin care au uh, afirmat că au beneficiat de 110 milioane de lire în domeniul politicii de coeziune. În următoarea perioadă de programare, din cauza absenței fondurilor, vor fi afectate 39 de programe. Au fost create 15 proiecte în cadrul um, finanțărilor regionale, plus 8 uh, strategii. 12.000 de locuri de muncă vor depinde de aceste finanțe, locuri de muncă care au fost create prin diferitele programe. Competitivitatea regională și uh, finanțările pentru ocupare uh, reprezintă cam 6% din uh, bugetul um, european. În contextul um, finanțelor care au fost acordate Greciei și țărilor din zonele euro, ce se întâmplă cu, cu fondurile despre care vorbim? Și locurile de muncă despre care vorbim din industriile producătoare sunt primele care sunt în, sunt în prima linie de luptă. Regiunea se confruntă cu una din cele mai mari rate de șomaj din Regatul Unit. Și rămânând însă în același timp uh, în, um, al, doilea um, contribu- al doilea um, contribuitor la uh, bugetul european din partea Regatului Unit. Mă întreb dacă aceste evoluții sunt uh, conforme cu strategia 2020 cer Comisiei să facă o analiză a impactelor nega- impactului negativ adus de retragerea anumitor fonduri în Uh, țara Galilor, uh, care se apropie din ce în ce mai mult de recesiune. Doamna Ramona Mănescu. Mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc domnului comisar pentru uh, prezentarea pe care, pe care a făcut-o și vreau să vă spun că mă bucur să constat că sunteți um, de aceeași părere cu, cu mine, sprijiniți autoritățile locale și regionale, sprijiniți politica de coeziune și uh, uh mă bucur că măcar din acest punct de vedere avem uh, suportul dumneavoastră. Uh, și pentru că v-ați exprimat uh, suportul pentru autoritățile locale și regionale, vreau să vă uh, spun că eu cred că ar trebui să investim mai mult în formarea uh, reprezentanților și funcționarilor de la nivel local și regional, uh, în special pentru că ei sunt implicați direct în gestionarea programelor operaționale din cadrul politicii de coeziune și uh, de aceea uh, vă întreb dacă dumneavoastră considerați că atât Comisia cât și dumneavoastră personal puteți susține un astfel de proiect în care formarea și facilitarea uh, schimbului de, de bune modele, de bune practici uh, între uh, reprezentanții diferitelor regiuni ajută și contribuie în mod efectiv la îmbunătățirea calității gestionării fondurilor și, evident, la eficientă, mai, o mai eficientă gestionare a fondurilor europene. Um, o altă întrebare se referă la Uh, faptul că și dumneavoastră ați afirmat uh, nevoia, necesitatea uh, păstrării politicii de coeziune ca un factor principal în dezvoltarea Uniunii Europene și în, în acord cu strategia 2020. Cu siguranță politica de coeziune nu este nicio politică de caritate, nu, este nici, uh, nu se referă uh, în principal la solidaritate, ci la dezvoltare, la o dezvoltare coerentă, o dezvoltare eficientă a diferitelor regiuni, în sensul uh, eliminării disparităților dintre regiuni. Și de aceea vreau să vă întreb care este punctul noastră de vedere cu privire la viitorul politicii de coeziune din perspectiva bugetară, și uh, dacă dumneavoastră considerați că ar trebui să uh, menținem același cadru uh, bugetar în sensul în care trebuie păstrate atât, și, atât principiile cât și sumele alocate politicii de coeziune sau aveți o altă viziune și care este aceea? Mulțumesc. Thank you. Uh, Commissioner, uh, Ms. Manescu. Mulțumesc, domnule comisar. Doamna Mănescu este coordonator din partea grupului ALDE și acum. Doamna Constanța, vă rog. Doamne comisar, ne face o deosebită plăcere, domnule comisar, să vă avem aici, la lucrările comisiei noastre și sperăm într-adevăr că această colaborare va fi fructuoasă și de lungă durată pentru viitorul politicii de coeziune. Personal, nu cred că uh, statele uh, membre, consolidarea bugetară a statelor membre sau politica de economisire ar trebui să ajungă în politica de coeziune. Uh, s-a menționat acest lucru și cred că este o idee bună. Întrebarea mea este următoarea. Vă gândiți la alte măsuri și la alte măsuri pentru că aceste fonduri structurale reprezintă o parte importantă a bugetului, trebuie să aplicăm acolo economisirile. Ne-ați dat, să zic, o, cam o jumătate de răspuns la întrebarea privind fondurile pentru transporturi. Eu personal mă tem că din ce în ce mai mult va apărea o tendință de sectoralizare a politicilor și că asta o să însemne că oamenii o să încearcă să obțină fonduri din fondurile de coeziune pentru alte politici sectoriale. Transporturi, eficiență energetică, schimbări climatice, care nu se leagă în mod necesar și neapărat de politica de coeziune. Așadar, domnule comisar, care este părerea dumneavoastră? Sunteți pentru o astfel de fragmentare, de sectorializare? Sau uh, mai degrabă credeți că uh, Comisia ar trebui să, să spună nu? Apoi, în legătură cu perioada de timp, majoritatea membrilor comisiei noastre cred că ar trebui să avem perioada de cel puțin șapte ani. Comisia uh, de curând a anunțat de două ori câte cinci ani. Deci asta ar fi într-adevăr o perioadă într-adevăr suficientă pentru a derula uh, acest program uh, multianual și pentru a ține seama de, uh, de reacții, de ceea ce se va întâmpla. S-ar putea însă ca termenul să fie totuși prea lung și vreau să știu care este părerea dumneavoastră personală, domnule comisar, pe această temă. Da, domnule comisar, da, mulțumesc foarte mult domnului Bafton și vreau să-i spun că pe baza experienței uh, țării uh, Galilor și nu numai, credem că, într-adevăr, trebuie să ținem seama de toate aceste aspecte atunci când discutăm uh, viitorul Regatului Unit. Care este caracterul eligibil, specific, după 2013 avem o imagine foarte clară folosind cam aceeași metodologie. Și constatăm și asta răspunde oarecum și la întrebarea pusă de doamna Fănescu, că nu este suficient în viitor să ne avem un sprijin total pentru coeziune, pentru a rămâne 100% în această metodologie. separat de asta, de, acest, de această țintă, de acest obiectiv uh, și uh, separat de factorii uh, statistici, trebuie să găsim un răspuns adecvat între acea medie europeană între 75 și 90%. Dar Uh, există uh, două modificări necesare care trebuie aduse metodologie de la Berlin și asta răspunde și întrebării referitoare la țara Galilor. Și anume, cum să obținem sprijin european pentru fonduri de coeziune? Metodologia de la Berlin ca atare, dar cu două modificări pentru a nu pierde sprijinul Spaniei, pentru a nu pierde uh, sprijinul Austriei și al Germaniei. Dar, categoric, toată lumea știe cât este de delicată și de sensibilă această chestiune uh, care privește, în special când este vorba de partea orientală a Germaniei. Dar există multe regiuni care uh, doresc să rămână în politica de coeziune și regională. Când am, dorim să încheiem acest acord în 2012, uh, trebuie să spunem că nu ne putem permite să pierdem bani pentru a ajunge la un acord între 27 de state membre, nu ne putem permite să avem pierderi sau perdanți majori. Trebuie să abordăm și să atacăm această ofertă așa cum se cuvine. Și uh, dacă nu vedem care sunt implicațiile concrete ale acestei filozofii uh, de bază, vom fi perdanți și vom avea uh, perdanți. Sper că vom reuși să găsim uh, ceva și pentru zonele și regiunile care vă interesează. Nu este uh, suficient așadar să rămânem la metodologia de la Berlin. Există niște ipoteze esențiale care se vor replica și în viitor, dar uh, e vorba de niște modificări necesare. E vorba de faptul că se acumulează probleme serioase la care trebuie să găsim niște răspunsuri astfel încât să să putem uh, aduce niște răspunsuri. Nu putem să neglijăm aceste aspecte pe care sunt niște, niște realități. Aceste probleme uh, trebuie rezolvate și nu pot fi rezolvate doar cu asistența și ajutorul modest al bugetului uh, european. Există, într-adevăr, o evoluție și perspectiva uh, financiară subliniază, în primul rând, faptul că politica de coeziune era la, uh, la 60%, pe când acum suntem la 75%, uh, deci avem o evoluție. Există o evoluție foarte clară și în ceea ce privește cheltuielile în domeniul agriculturii. Uh, Nu aș vrea să intrăm acum în toate detaliile unei astfel de discuții, pentru că uh, ne-am uh, pierde, uh, să zic, în prea multe detalii. Cred însă că trebuie să regăsim aceste proporții în diversele tipuri de cheltuieli uh, bugetare europene și să căutăm o nouă legitimare care să fie într-adevăr corespunzătoare uh, secolului 21 în aceste domenii majore de uh, cheltuieli. În privește sancțiunile, doamnă Crel, această chestiune încă nu are un mecanism de corecție foarte clar pe baza articolului 137 a Tratatului de la Lisabona, cred că chestiunea este mai puțin controversată, dar până la urmă e o chestiune de interpretare a tratatului uh, și dacă doriți un pachet pentru acest domeniu și uh, dacă doriți să disciplinăm nu numai zona euro, ci și cele 27 de uh, state membre, atunci înseamnă că trebuie să, să, ducem, să umblăm la buget. Într-o perioadă de recesiune, uh, Eh, în care privăm eh, membrii, eh, în care există măsuri de austeritate, mă gândesc la Grecia, în care se aduce atingere politice de coeziune, se poate întâmpla chiar și mai rău cât privește capacitatea noastră de rambursare în viitor. Așadar, aceste lucruri nu trebuie făcute imediat legate de suspendarea uh, angajamentelor. Deci, plățile și eventualele reduceri ale plăților trebuie să apară după o anumită perioadă de timp. Trebuie să existe întotdeauna o flexibilitate care să fie aplicată în mod uh, delicat și flexibil pentru a nu deteriora poziția economică a unei țări. Cred că ar trebui să învățăm ceva din această, din această criză și să ne creăm un fel de instrumentar uh, care să ne permită să luăm uh, măsuri de uh, corecție de acum înainte și în viitor. Dar cum să evităm deteriorarea situației zonei euro în legătură cu aceste sancțiuni? Ei bine, am spus deja în cadrul Comisiei că sunt împotriva dezintegrării, fragmentării și sectorializării bugetului uh, european. Dar trebuie să creăm oarecare vizibilitate, în special pentru Fondul Social European. Și asta deoarece avem această țintă cu privire la, la, la sărăcie în strategia 2020 dar cred că uh, putem într-adevăr să aducem o valoare adăugată uh, în, uh, în, chiar în fondurile structurale cu privire la politica de transport. Ei bine, după 5 ani, eu cred că trebuie să avem o analiză și o revizuire adevărată. Eu aș fi de acord cu 5 ori 2, cu analiză la mijlocul perioadei, dacă avem și anumite rezerve pentru viitor. Fără rezervă în buget, nu, această analiză sau revizie nu înseamnă nimic. Astfel, uh, uh, altfel va trebui doar să mișcăm banii de colo-colo. Deci nu putem vorbi de o reanaliză sau o revizie adevărată dacă nu avem rezerve. În următoarea Uh, perspectivă financiară. Uh, nu știu dacă va trebui să fim la fel de uh, pesimiști. Avem acum niște păreri, să zic, preconcepute, niște prejudecăți cu privire la viitor și care sunt destul de pesimiste, dar acest lucru nu este neapărat cea mai bună soluție într-o astfel de discuție legat de perioada 5 ori 2. Dragi colegi, mai avem uh, o serie de colegi care s-au înscris la cuvânt și care doresc să pună întrebări domnului comisar. Vă rog să fiți foarte uh, succinți. Începem cu Evgeni, vă rog. Da, uh, o să fiu foarte succintă, doamnă președintă. Domnule uh, comisar, mulțumesc foarte mult pentru acest schimb de opinii în care v-ați dovedit uh, foarte franc, foarte, foarte deschis și, într-adevăr, aveți o uh, apreciere și o evaluare foarte apropiată de cea a noastră și mă bucur că veniți ca reprezentant al unei țări noi, a unui nou stat membru Uh, și uh, știți și înțelegeți foarte bine ce înseamnă acest lucru, această politică foarte importantă. În legătură cu rezultatele pe care politica de coeziune le-a avut până acum, eu cred că au fost bune, că este un succes. Sigur, e ca, a fost ca frumoasa din pădurea adormită, nu care s-a trezit, dar după aceea, iată, a apărut uh, această tendință de a reduce ponderea acestei uh, uh, politici. Această reducere despre care vorbeați a fondurilor cred că este inacceptabilă uh, și nu doar uh, în ceea ce privește consecințele financiare, ci și ca semnal politic. Și înțeleg foarte bine afirmația dumneavoastră că constatăm uh, Uh, anumite semne de, de frustrare. Ceea ce mă frământă însă este că acest, uh, această atmosferă conduce la o oarecare dispariție a solidarității care, în anumite situații sau anumite uh, cercuri, dă rezultate urâte. Politica de coeziune este, într-adevăr, ca un test deoarece, așa cum ziceam, lipsa de solidaritate poate să conducă la o altă situație a Uniunii în viitor. Și sper, domnule comisar, că um, marii perdanți, uh, așa despre care vorbeați, nu vor fi noile state membre. Mulțumesc! Domnul Piper. Mulțumesc pentru aceste informații. Ceea ce ne-a spus, uh, domnule comisar, este un soi de consolare. De fapt, nu trebuie să profite doar cei care folosesc cel mai bine statisticile în propriilor avantaj. Uh, acesta ar fi un prim aspect. Iar în ceea ce privește sancțiunile, contrar celorlalți vorbitori, eu consider că ar trebui să fie un soi de declanșare automată, nu doar pentru fondurile de coeziune, ci pentru toate fondurile europene. Avem deja această posibilitate prin reglementarea fondului de coeziune, dar nu o utilizăm. Trebuie să utilizăm această posibilitate. Prin urmare, fondul de salvgardare a euroului, limitat la 3 ani. Ok, dar ce se întâmplă după aceea? Unii din Comisia Econ spun că ar trebui să ne gândim la un soi de faliment statal și uh, să facem ceva în consecință. Care este avizul, părerea Comisiei în legătură cu această problemă? Nu sunt așezat uh, pe locul meu obișnuit, dar mă simt bine aici. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar. Expunerea dumneavoastră a fost extrem de succintă și interesantă. Avem nevoie de resursele noastre proprii la nivel european și mai cred că niciodată nu vom fi în situația să vorbim cu o singură voce. Toți uh, uh actorii atunci când vorbim despre punerea în aplicare a acestor instrumente pentru a ajunge la o formă de finanțare independentă. Vreau însă să întreb, dacă aceste instrumente bugetare pot fi uh, uh, utile în legătură cu fisca, aspectele fiscale, cu obligațiunile. Apoi, domnul comisar a menționat posibilitatea de a reduce bugetul pentru artă și cultură. Eu cred că, într-adevăr, s-ar putea reduce în acest moment, dar vreau să întreb cu cât. La fel, și pentru uh, politica de coeziune. PIB-ul. Unii gândesc într-un fel, alții în alt fel, dar vreau să vă întreb dacă în, uh, există vreo situație în care faptele, dacă sunt relevante pentru PIB, uh, se poate lua în considerare această opțiune. În ceea ce privește transportul și turismul, acestea au fost incluse ca cel puțin unele competențe pentru Uniune în conformitate cu Tratatul la Lisabona. Vor exista fonduri pentru aceste domenii, linii bugetare pentru aceste domenii și mă gândesc, de exemplu, și la sport și la turism. Și, în fine, uh, Vreau să uh, vă întreb în legătură cu mandatul de șapte ani. Este cel mai bun? Uh, și uh, aștept răspunsul dumneavoastră. Mulțumesc. Comisar. Domnule comisar, colegul dumneavoastră comisarul Jonas Hahn s-a exprimat public și a propus, pe de o parte, o regrupare a diferitelor fonduri europene și, pe de altă parte, o orientare, o rețintire a politicii de dezvoltare regională către marile aglomerări urbane, către metropole. Întrebarea pe care o pun este următoarea cum va fi tradusă aceasta în termeni bugetari pentru regiunile care intră în obiectivul numărul 1 sau 2? Vom asista oare la o scădere a creditelor? În documentele bugetare cred că va fi pentru creditele obiective 1 o scădere Uh, poate că este o incoerență dacă dorim să afirmăm această necesitate de a dori să ajutăm regiunile aflate în dificultate să acopere diferența de dezvoltare. De aici rezultă și aceste criterii obiective ale obiectivului 2, anume diminuarea obiectivului 1. Aceasta era întrebarea. Mulțumesc, domnule comisar. With that advantage that there is expectation that I am very concise, so I am now in... O să încerc să fiu concis. Am fost uh, concis și până acum. Mai am câteva uh, minute la dispoziție. O să încerc să uh, răspuns uh, cât pot. În legătură cu uh, comentariul domnului Kirilov, am ascultat uh, comentariile și explicațiile pe care le-a adus. Uh, legate de atmosfera prezentă. Este adevărat că uh, Europa este percepută și ca un buget uh, pentru birocrați. De aceea cred că trebuie să facem un efort în domeniul relațiilor uh, publice. Nu? Și vorbeam și de studenții care beneficiază de programul Erasmus, despre ONG-uri, despre uh, Uh, investiții la nivel uh, local pentru a asigura dezvoltarea locală și regională, ocuparea locurilor de muncă. Deci nu e vorba de niște fonduri birocratice, e vorba de o valoare adăugată adusă la nivel comunitar pe baza și prin intermediul acestor instrumente. Uh, asta este adevărul, dar din nefericire percepția publică nu este întotdeauna atât de uh, cuprinzătoare. Cât privește sancțiunile, uh, acestea funcționează dacă sunt automate, dar cu o oarecare toleranță de tip statal și regional, așa cum am explicat în 2004. Ar fi prea rigidă și asta este răspunsul meu către domnul Kiril, că am putea eh, ajunge să se deterioreze poziția mai multor regiuni. Eh, sancțiunile eh, sunt, ar trebui să se aplice miniștrilor de finanțe și nu beneficiarilor finali. Asta este logica. Deci, dacă există sancțiuni, aceste sancțiuni ar trebui să afecteze transferurile și nu e vorba doar de politica de coeziune. Ați, veți dreptate când spuneți că această posibilitate nu a fost întotdeauna exploatată, să bazăm aceste sancțiuni pe reglementările existente. Dar acest lucru nu s-a aplicat, mi se pare, cu o excepție în Bulgaria. Dar nu s-a aplicat din diverse motive. Ca de obicei, voința politică eh, de a da o formă sancțiunilor este foarte importantă frigidă, automată, dar care să nu afecteze acele zone care sunt în, într-o situație problem, foarte problematică și care nu ar face decât să deterioreze situația. Deci este o măsură corectivă foarte delicată, un instrument foarte delicat. Cât privește fondul de stabilizare, Asta este o soluție temporară, cel puțin la început, asta a fost și poziția Germaniei, să uh, nu se afle în situația de a plăti pentru uh, alții. Pentru că există o interpretare foarte flexibilă a tratatului de la Lisabona cu privește răspunderea pe care unii o au pentru împrumuturile altora. Și nu există o aplicare oficială, o cerere eh, oficială de a prelungi acest mecanism. Deci e vorba de un mecanism de stabilizare. Uh, și mă aștept ca aceste inițiative să funcționeze uh, uh, doar dacă pornim de la premiza că și alte țări uh, și nu numai Grecia vor solicita fonduri ne-am putea confrunta cu nevoia de a extinde atunci perioada de aplicare a mecanismului și anume perioada de trei ani. Sperăm însă că numai Grecia să uh, fie țara care, pentru care să uh, activează acest uh, mecanism. Până la urmă, însă, așa cum spuneam, beneficiarul este cel care eh, trebuie să dea banii înapoi. Dar acum avem perioada de 3 ani. Eh, domnul Chere a pus o suită de întrebări eh, care mă face să cred că ar fi bine să ne întâlnim și să discutăm în bilateral mai des, nu numai în cadrul comisiilor permanente, pentru a putea, într-adevăr, să dau răspunsuri la toate întrebările. Uh, pentru că a menționat o serie de chestiuni foarte controversate. legate de veniturile proprii Uh, și mă gândesc la unele titluri care apar în ziare, uh, uite că Europa a ajuns la fundul sacului, uh, bagă mâna în buzunarul cetățenilor până la fund și așa mai departe. Cred că, pe termen lung, stabilitatea care se bazează nu numai pe contribuția națională, dar și pe resursele proprii, ar trebui să fie bună. Unul dintre părinții fondatori ai Statelor Unite uh, spunea că la, dacă la Washington depinzi nu doar de contribuții, înseamnă că Uh, creezi, nu creezi o adevărată guvernanță economică. Domnul Brown a răspuns însă de curând, arătând că ultima dată am încercat să uh, sporim fiscalitatea, da? când uh, regele englez a dorit să sporească fiscalitatea în colonii, n-a făcut decât să le piardă, adică a pierdut Statele Unite. Vă rog să fiți Uh, îngăduitor cu mine. Uh, observ că uh, Danuta mă presează că mai am o listă aici de vreo 5, 6, 7 întrebări. De aceea vă invit la discuții bilaterale. Să-i răspund domnului Oro în legătură cu mecanismul în discuție cu privire la aglomerările urbane. Asta nu poate să fie obiectivul numărul unu pur și simplu, deoarece aici se include și uh, Varșovia, care nu intră la obiectivul 1, ar trebui să avem un instrument tehnic diferit. Două zile mi-ar trebui să vă explic cum este structurat, dar în viziunea cu privire la perioada de după 2012 includem și aglomerările urbane. Permiteți-mi să vă spun că în acest moment, înainte de documentul strategic cu privire la coeziuni, Uh, o să apară în noiembrie și care va include și aglomerările urbane. Deci noiembrie, începutul decembrie. Și în acest document strategic cu privire la coeziunea de după 2013 ar trebui să fim în măsură să găsim soluția care la ora actuală este lucrată uh, în cadrul uh, comisiei și căutată Știm foarte bine care sunt problemele cu care se confruntă uh, aglomerările uh, urbane, dar, vă rog, nu ține de uh, obiectivul 1. Mulțumesc domnului Kelly pentru aprecierea sa cu privire la caracterul foarte delicat al acestei chestiuni. Mulțumesc. Uh, domnule comisar, mai avem uh, încă patru uh, deputați care doresc să comenteze. Domnul Van Nistelrooy și încă trei. Vă rog, dragi colegi, să fiți conciși pentru că deja intrăm în timpul acordat celuilalt subiect. Zou zijn om, om een vervolgafspraak te maken. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că ar fi bine să fixăm o întâlnire cu domnul comisar. Deoarece ne dăm seama că există foarte multe lucruri care rămân de discutat. Abordați deja perioada 2014-2020. Trebuie să vă spun că ultima dată am discutat îndelung pentru perioada precedentă și ne-am dat seama că au existat probleme pentru aplicare și acum ne dăm seama că același lucru se, în, se petrece și pentru perioada următoare. Asta înseamnă că trebuie să avem grijă la planning. Poate ar trebui să apară aceasta și în raportul Comisiei de Comenziune. Însă, trebuie să tragem lecții din greșelile pe care le-am făcut în trecut. Am avut un grup de lucru intern care s-a preocupat de această problemă și acum avem o viziune parlamentară. Însă cred că niciodată nu vom putea avea o politică teritorială, o politică de coeziune reușită dacă nu includem toate regiunile europene. Vorbim despre investiții aici acestea trebuie aplicate la toate regiunile. Cred că trebuie să existe o acoperire cât mai vastă, nu trebuie să gândim într-un mod negativ. Cu siguranță toată lumea vrea să continue cu stimularea dezvoltării regionale. Toată lumea vrea de asemenea să profite de această politică, să câștige bani. Cu aceste lucruri trebuie să rămânem mereu în minte. Cred că este foarte important să continuăm să apărăm abordarea parlamentară. În ceea ce privește proiectele, mi se pare că e foarte interesant, vorbim despre infrastructuri transfrontaliere, însă nu avem bani. Va trebui să încercăm să acoperim deficitul. Uh, trebuie să găsim un instrument interesant. Domnul Barroso a vorbit și el despre acest lucru în cadrul discursului pe care l-a uh, prezentat. Mă voi opri acum și voi reveni probabil mai târziu. Doamna Schroeter, vă rog. Ja, ich will jetzt ganz kurz machen, indem ich sehr konkrete Fragen stellen möchte. O întrebare foarte concretă, dacă îmi dați voie. Mai întâi, nu cred că măsurile fondurilor structurale pot fi uh, utilizate pentru fondurile macroeconomice. Mă întreb în legătură cu a dumneavoastră veniți de la comisie, care a jucat un rol foarte important. Aici noi am considerat că o perioadă de 5 ani nu este posibilă pentru politicile legate de fondurile structurale, nici măcar pentru a ne pregăti în cadrul Parlamentului, nici pentru regiuni. Este absolut imposibil. Prin urmare, eu consider că discuția poate avea loc, dar nu cred că va duce la ceva concret. Uh, sunt de multă vreme în acest Parlament. A existat acest plan uh, în 1990, uh, în 1999, dar n-a funcționat. Și acum ajung la întrebarea concretă. În prezent, inovăm în uh, problema pe care o numim refinancing. Este care este poziția dumneavoastră în legătură cu aceasta? Cred că din punct de vedere bugetar este o problemă foarte interesantă. Dacă un stat membru uh, face propuneri de refinanțare pentru energii uh, regenerabile, de exemplu, sau pentru asanarea clădirilor, care ar fi poziția Comisiei? Examine, examinați, analizați aceste probleme? O a doua întrebare. domeniul dumneavoastră, știm, ține de încercarea de a unifica metodele pentru perioada următoare prin fonduri agricole. Luați fondurile agricole ca exemplu, o problemă foarte critică în, cazul comisiei, în cadrul Comisiei Regionale. Ați făcut un studiu de fezabilitate orientat către oamenii care au proiecte pe teren sau uh, luați decizia la nivel înalt fără a consulta pe nimeni? Olgi Vlasak. Slavo, vážený pane komisaři, já jsem také nesmírně rád. Domnule comisar, și eu sunt uh, foarte mulțumit că avem ocazia să avem această dezbatere cu dumneavoastră și că priviți politica de coeziune ca fiind o politică importantă. Acum trebuie să vedem dacă Acum trebuie să înțelegem că dacă ne dorim o creștere economică, trebuie să vedem care sunt sursele acestuia, acestei creșteri. 70-80% din PIB-ul european provine din orașele mari și din zonele urbane și trebuie să vedem uh, dacă aceste zone urbane, aceste orașe mari au nevoie de ajutor. Cum vom acționa noi ca parteneri ai acestor orașe pe viitor? Cum ne vom asigura că aceste municipalități de mari dimensiuni beneficiază de sprijinul nostru în problemele lor, în problemele cu care se confruntă? Și a doua întrebare. Mm, ce facem cu implementarea economiilor? Mă gândesc la energie, la mm, securitate, la mm, securitatea energetică și autosuficiența energetică. Uh, dacă uh, reușim ca orașele să aibă sisteme de transport uh, ecologice, sisteme de iluminat ecologice, ei bine, cum putem noi să le sprijinim să facă asta? Cum putem să le acordăm niște fonduri uh, mai mari pentru a face acest lucru? Și o întrebare legată de întrebarea doamnei Mănescu, care mi s-a părut foarte importantă. Uh, ce se întâmplă cu formarea necesară pentru autoritățile locale, pentru autoritățile municipale, pentru funcționarii de acolo? S-a vorbit și despre posibilitatea unui program Erasmus pentru cei care lucrează la nivel local. Cum putem susține acest lucru? Acum... <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că vă aflați printre noi astăzi, domnule uh, comisar, în cadrul comisiei noastre. Cred că această comisie a noastră are o poziție comună în ceea ce privește bugetul. Mâine vom vota în legătură cu o întrebare orală. La alinatul 3 al acestei întrebări se afirmă că avem nevoie de o politică de coeziune solidă și bine finanțată, că aceasta ar fi o condiție sine qua non pentru a avea o adevărată coeziune teritorială și socială și așa mai departe. Cred că aceleași lucruri reies și din poziția pe care ați exprimat-o în fața noastră. Însă aș vrea să fac o observație. În prezent, există un anumit pesimism la nivel european. Se spune că Uniunea Europeană nu îi favorizează decât pe eurocrați. Ne dăm seama că demersurile administrative uh, uneori sapă de adevăratele proiectele europene. Nu vreau să insist asupra acestei problematici care a reieșit ea din discursul dumneavoastră, însă eu cred că ar trebui să profităm uh, de resursele proprii. Poate că nu o să răspundeți la întrebarea mea, dar cred că resursele proprii vor putea fi în viitor acordate politicilor de coeziune, politicilor de mediu, astfel încât toți europenii să-și dea seama de faptul că fac parte din Europa și că aceste fonduri sunt consacrate unor politici sociale în beneficiul tuturor cetățenilor europeni, chiar și celor care se află într-o situație defavorizată. În ceea ce privește macroregiunile, considerați oare că aceste macroregiuni ar putea fi uh, ar putea avea un statut mai concret pe viitor? Mulțumesc! Mulțumesc pentru toate observațiile pe care le-ați făcut. Domnule Van Nistelrooy, ați uh, întărit problema guvernanței mm, uh, uh, la mai multe nivele, care de fapt era a fost și subiectul prezentării mele. Cum îi spuneam și doamnei Mănescu, aici avem un întreg proiect de învățare Uh, pentru administrația locală și regională. Și aceste mm, procese de învățare sunt foarte importante, mai ales în partea de est a Europei, unde um, această cultură a auditului, a programării este un adevărat uh, beneficiu al acestei um, politici de guvernanță multinivel. Uh, Domnul Van Nistelrooy vorbea și despre uh, obligațiunile europene, obligațiunile, euro, obligațiunile pe care le-a menționat domnul Barroso în prezentarea asta. Aici s-a vorbit despre împrumuturi acordate țărilor care se confruntă cu, problemele, cu probleme euroobligațiuni emise de către Comisie ca o garanție bugetară care să permită uh, acordarea de, veni, de împrumuturi cu rată mică de dobândă țărilor care se confruntă cu dificultăți. Barroso a vorbit despre extinderea posibilităților bugetare în ceea ce privește mm, rețelele transeuropene, nu numai de transporturi, dar și de energie. E vorba de finanțarea de proiecte. Dar rezultatul este până la urmă același. Este vorba despre o garanție pentru uh, plățile care se fac în cadrul mecanismului de stabilizare și, în același timp, un instrument de sancțiune. Dacă emitem euroobligațiuni, Comisia nu mai acționează ca un intermediar, ci este într-o poziție pe care o are de obicei Banca um, Europeană de Investiții, dar în orice caz aceste euroobligațiuni trebuie văzute ca niște garanții. Uh, niște garanții eventuale. Trebuie să fim conștienți că este un concept pozitiv, dar care implică bugetul european în calitate de garanție. Aceasta este mm, consecința politicii euroobligațiunilor. Rezultatul asupra bugetului este același ca și în cadrul um, împrumuturilor acordate statelor membre. Doamna Schröter a întărit și dumneaei uh, această problemă destul de a, perioadei destul de lungi de programare și de evaluare versus o perioadă mai scurtă. Da, și noi avem această perspectivă. Uh, în anul al patrulea, pentru că 2010 este anul al patrulea al uh, perspectivei prezente financiare și în acest an al patrulea abia s-a atins viteza de croazieră pentru procesul bugetar. Trei ani au fost partea de început, partea de lansare a uh, coeziunii. Al patrulea an este uh, aproape ultimul, da, este penultimul um, an din, uh, dintr-o perioadă de finanțare și de aceea ne gândim că până la urmă cei șapte ani nu ar fi o invenție foarte proastă. Dacă ne gândim la uh, livrarea tuturor statelor care au fost promise regiunilor europene. Și în ceea ce privește mm, fondurile pentru cercetare, aici mm, nu este chiar de competența mea, dar uh, problemele foarte grave legate de cercetare pentru viitor sunt cele legate de programele de mm, scară largă. Este vorba despre finanțarea programelor de cercetare deci de, de scară largă pentru 2012 și 2013. Aici uh, se fac foarte multe eforturi pentru identificarea finanțărilor necesare, uh, pentru um, costurile care cresc foarte uh, repede, costuri uh, care ajung până la 15 uh, miliarde de euro. Deci, din punct de vedere al programării bugetare, este o adevărată durere de cap, pentru că am început cu o sumă de 5 miliarde și am ajuns acum una, la una de 15 miliarde. Deci nu e o simplă creștere de 1-2%. Dar nu cred că va fi necesar sau fezabil să se blocheze programele de mai mici dimensiuni până în 2013. În ceea ce privește modelul declarațiilor de asigurare, uh, din punct de vedere al auditului, um, vrem să transmitem mesajul că aceste declarații naționale de asigurare sunt fezabile, mai ales în structurile uh, federale, cum este Spania sau Germania. Uh, declarațiile de asigurare pot să se inspire din domeniul agricol și mai precis din um, modelul practicat de agențiile de plăți din agricultură. Aceasta, acesta este obiectivul uh, modificărilor aduse mm, regulamentului financiar. Știu că um, Domnul Van Rack va lua um, cuvântul uh, imediat uh, și din cauza mea um, prezentarea sa este întârziată. Nu o să um, intru în mai multe detalii, încerc să mă rezum la întrebările dumneavoastră. Da, dacă vrem să obținem uh, o abordare de economisire a energiei în Europa, pe lângă partea de surse regenerabile de energie, trebuie să ne concentrăm pe partea de locuințe, un domeniu uh, unde se concentrează foarte multe cheltuieli în Europa. Și întrebarea domnului Cortes. Nu s-a vorbit foarte mult despre veniturile proprii, ci se arată mai degrabă că um, banii vin din anumite surse și apoi sunt uh, cheltuiți pe niște obiective specifice. Deci vin dintr-un, um, dintr-un um, aspect global și apoi sunt dirijați către aspecte specifice. Este una din caracteristicile bugetului european, dar ceea ce creează probleme este, de exemplu, situația uh, emisiilor de dioxid de carbon, de exemplu. Din 2005 se înregistrează venituri din uh, comercializarea um, certificatelor de emisii, dar care care au deja o destinație foarte clară, încă de la început. De aceea nu avem niciun element perfect pe această listă a potențialor candidați la uh, fonduri, la colectarea de noi fonduri. Sper că am răspuns majorității întrebărilor dumneavoastră. Um, o să am nevoie de bunăvoința dumneavoastră, însă, așa cum mi-a arătat-o și domnul Kelly, um, căruia nu am reușit să-i răspund la întrebări, pentru cred că am reușit să uh, răspund cel puțin la, cel mult la o jumătate de întrebare din șase. Doamna președinte, mulțumesc, uh, domnule comisar, vă mulțumesc în numele tuturor colegilor pentru acest uh, schimb de opinii foarte sincer a fost o provocare foarte importantă și pentru noi cei din Parlament și pentru Comisie. Uh, vă mulțumim, ați reușit să intrați în provocările principale ale politicii de coeziune, dar și în detaliile legate de politica de coeziune și uh, sperăm că această discuție vă dă și dumneavoastră posibilitatea să înțelegeți mai bine și să răspundeți mai bine, sperăm, preocupărilor noastre. Uh, înțeleg că v-ați angajat în fața domnului Sean Kelly să aveți un mic dejun de lucru împreună pentru a-i răspunde la toate întrebările întrebările ridicate. Uh, și eu trebuie să adaug că mi-a făcut o deosebită plăcere să vă primim uh, în uh, reuniunea noastră și sperăm că vom continua în viitorul apropiat discuțiile privind următorul cadru financiar multianual. Vă mulțumesc pentru toate cele spuse aici, pentru că vă apropiați și de înțelegerea pe care o avem noi față de um, nevoile Europei și față de politicile europene și cred că putem să vă etichetăm ca un um, prieten al politicii de coeziune și acest lucru este pozitiv pentru noi. În orice caz, uh, vedem că veți uh, continua să fiți deschis față de noi în viitor și acest lucru este pozitiv. Și acum înțeleg foarte bine dacă trebuie să plecați. Vă mulțumesc! And uh, now, without any break, any minute... Cum fără să mai facem nicio pauză, Trecem la următorul punct de pe agenda este o mini-audiere legată de raportul din uh, propria inițiativă a lui Oldrich Vlasak. Nu avem niciun document de lucru astăzi pe acest subiect, însă avem uh, cu în, uh, în sală doi experți de înaltă calitate și pentru început o să-i dau cuvântul lui Oldrich care ne va prezenta oaspetele de astăzi și va face și o introducere a subiectului úvodu eh, trošku uvedl. Da. Permiteți-mi pentru început să fac o mică prezentare a documentelor pe care le-am eh, distribuit tuturor membrilor. jako urgit. Uh, este nevoie așadar de discuții pe această temă și mi-am permis să distribui acest document. Poate că unele dintre aceste întrebări uh, sunt destul de provocatoare. V-aș ruga însă să studiați acest document și dacă aveți idei, priorități, sugestii, uh, vă rog să nu ezitați să mă contactați Uh, prin uh, e-mail sau în persoană. Eu cred că subiectele esențiale sau punctele esențiale ale acestei discuții ar trebui să fie următoarele. În primul rând, uh, provocările urbane. În primul rând, sigur că toată lumea înțelege acum că avem aproximativ 500 de milioane de cetățeni eh, europeni care eh, locuiesc în eh, orașe și zone urbane și practic 70 până la 80% din PIB-ul european este produs în aceste aglomerări urbane. Asta înseamnă că cetățenii urbani chiar merită să se bucure de atenția noastră. Uh, Trebuie așadar să identificăm exact care sunt nevoile, care sunt provocările cu care se, con- se confruntă acești cetățeni și aceste orașe. Uh, și trebuie să le stabilim, să vedem ca, câte dintre ele se regăsesc în strategia Uniunii Europene 2020 și care sunt instrumentele, dacă instrumentele pe care le avem sunt adecvate sau dacă nu ar trebui ele înlocuite cu instrumente mai bune. Apoi, uh, chestiunile următoare legate de subdelegare. Știți că există această posibilitate acum de a subdelega până la nivelul municipalităților. În această mini-audiere voți putea auzi și exemple despre felul în care uh, fondurile sunt uh, gestionate de unele orașe. Trebuie să ne întrebăm care este proporția acestor fonduri care ar trebui să fie implementate pe bază de credite nerambursabile și care ar trebui să fie proporția de fonduri gestionate prin alte instrumente. Apoi, cred că ar trebui să discutăm și despre parteneriat și aici întrebarea mm, pusă domnului comisar se referea exact la acest lucru, deoarece cred că ar trebui să vedem exact pentru ce nevoi pentru ce, eh, ce nevoi doresc eh, orașele să acopere cu aceste fonduri. Trebuie să lămurim apoi dacă subdelegarea e o chestiune care trebuie să devină obligatorie sau poate o opțiune eh, pusă în aplicare pe baze voluntare. În legătură cu finanțarea apoi. Sigur, Eh, banii nu sunt întotdeauna pe primul loc. Eh, care este proporția de, de, de eh, fonduri care nu sunt utilizate? Există fonduri care sunt subutilizate, nu? Avem instrumentele, de exemplu, Jessica, care ar putea fi folosite aici. Care sunt obstacolele care au făcut ca aceste instrumente financiare să nu fie suficient utilizate și ce putem face în viitor pentru a folosi aceste resurse mai eficient. Mai există și alte posibilități, ceva care să se afle undeva uh, între creditele nerambursabile și instrumentele actuale, noi uh, facilități financiare capabile să încurajeze cetățenii să recurgă la aceste fonduri. Și, în fine, ultimul meu comentariu se leagă de planificarea integrată. Am ajuns deja la un acord și știm cu toții că această planificare integrată este obligatorie. Am uh, introdus-o în ceea ce privește uh, dezvoltarea urbană și vom avea ocazia să vedem în ce măsură această abordare a folosit. Cred că planificarea integrată va fi și mai importantă în viitor pe de altă parte, însă, nu ar trebui să fragmentăm sau să descentralizăm aceste fonduri prea mult, deci să nu mergem prea departe. Cam asta ar fi prezentarea și acum permiteți-mi să vă prezint pe invitații noștri este vorba de domnul Ruth van Raak, care este manager de program de la Fondul European de Dezvoltare Regională Este vorba de autoritatea de management de, din partea de vest a țărilor de jos, care la ora actuală pune la oaltă patru dintre regiunile importante din zona de vest a țărilor de jos. Autoritatea de gestiune, de managing, este cea care uh, răspunde de gestionarea acestor fonduri și domnul uh, Van Drac uh, ne va vorbi despre felul în care se folosesc aceste, aceste fonduri. Al doilea invitat este domnul Heringer. care a deținut funcții de răspundere în administrația națională, cât și în negocierea fondurilor structurale cu uh, Comisia. Așadar, o să dau acum cuvântul primului invitat, domnului Rud Vandra, care va face prima prezentare. Vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație și o să vă prezint pe scurt, o să vă povestesc despre experiențele pe care le-am avut cu fondurile structurale în actuala perioadă de programare, după care eh, sper că vom putea discuta puțin și despre viitor. Programul actual și oportunitățile pe care le, le prezintă pentru autoritatea noastră Trebuie să vă povestesc puțin din trecut pentru a înțelege mai bine. Pentru că noi avem experiență în această zonă a țării, în țările de jos, cu inițiativele urbane până în 2006, cât și în, uh, uh, deci în uh, perioada anterioară de programare 2006 am avut programe urbane. După care am avut perioada actuală, 2006-2013, în care a trebuit să găsim noi soluții uh, Uh, într-o abordare uh, integrată pentru a și profitând de experiența și de inițiativele și de programele uh, urbane din perioada anterioară, astfel încât să modernizăm programul. În țările de jos, organizarea e simplă, avem uh, patru programe uh, și în zona de vest am avut uh, patru uh, în, uh, cu instrumentul Jessica. Așadar, pentru ei, pentru această regiune, este prima dată când primesc fonduri pentru obiectivul 2 din Fondul European de Dezvoltare Regională. Nu există programe uh, separate, urbane sau regionale, ele trebuie să fie integrate în noul program modernizat pentru fiecare zonă a țării. Pe această pagină uh, puteți vedea foarte bine zona în care se aplică acest program, de deci, cele patru provincii din uh, vestul țărilor de jos și orașele uh, principale Amsterdam, Utrecht, Rotterdam și Haga. Cum putem, uh, cum am ajuns să, să punem în practică acest program? E adevărat că această zonă, Randstad, din vestul țărilor de jos, are o poziție foarte puternică Ehm, deoarece era nevoie de o poziție foarte puternică în acest program în comparație cu altele. Ehm, nu a existat un organism democratic administrativ la acest nivel. Și asta a contribuit foarte mult la mm, realizarea structurii eh, pe care o avem. Programul pentru uh, regiunea uh, de vest, sigur că există aici uh, implicații politice um, și colaborarea în această parte a țărilor este destul de dificilă Așa că am uh, ajuns la ideea că pentru următoarea perioadă de programare să avem un singur program pentru această uh, regiune a țării. Au început uh, negocierile, a durat cam uh, vreo 2 ani, până când uh, aceste oportunități de uh, pentru zona de vest să devină uh, un program. A durat să se facă toate analizele, să se analizeze opțiunile organizatorice, uh, și asta în special a durat foarte mult pentru că era o chestie nouă și fiecare avea câte o părere. Aici puteți vedea chestiunile care au fost cele mai uh, dezbătute. Și pe această pagină Faptul era că oamenii nu erau obișnuiți să colaboreze, să coopereze într-un astfel de cadru, în special cele patru orașe despre care vă spuneam, care au poziții uh, foarte puternice și cele uh, patru regiuni. Deci discuțiile au fost uh, fierbinți. Apoi este vorba de culturi diferite Uh, și aceste diferențe au apărut în special în prima parte a negocierilor. Există diverse culturi ale muncii, uh, responsabilității diferite și mai departe. Mai târziu, uh, pe parcursul negocierilor, lucrurile au început să curgă mai bine și am ajuns la o înțelegere a felului în care trebuie să lucrăm împreună. Iată că avem uh, uh, o experiență acum de uh, câțiva ani, trei patru ani și uh, până la urmă am reușit să rezolvăm chestiunile cele mai controversate. Cum le-am rezolvat? Și cum am reușit să ajungem să conlucrăm? E bine, am uh, convenit întâi asupra principiilor și am încheiat niște memorandumuri de înțelegere eh, semnate de toate părțile implicate eh, în care s-au precizat și sarcinile și răspunderile eh, și angajamentele bugetare care să permită finanțarea diverselor probleme. Deci, angajamentele bugetare, cum le-am făcut? aceste acorduri și aceste cu privire la angajamente, la nivelul efortului, au fost discutate și convenite, pentru că altfel cum am fi putut să găsim uh, sumele corecte necesare? Deci a trebuit să ajungem la un acord pe această temă. Acum vorbim despre organismele intermediare, să vedem cum funcționează acest nivel. Da, mm, dacă puteți să dați pagina înapoi, vă rog. Cele trei acorduri pe, pe, pentru cele trei orașe au fost semnate de către, de către primari uh, și este vorba de un credit uh, uh, nerambursabil global, deci un angajament bugetar Uh, și am mai stabilit acolo în aceste acorduri obligațiile și condițiile uh, necesare pentru a primi acest uh, grant, acest credit nerambursabil în global. Deci au convenit în legătură cu uh, diversele uh, au avut obiecții în care s-au rezolvat și au convenit în legătură cu felul în care se vor face plățile. Deci s-a ajuns la un acord general între toate părțile și uh, felul în care um, va, se va aplica metodologia de plată. Cât privește autoritatea de gestiune, e bine, și asta e o chestie unică. Una dintre cele opt a fost aleasă ca autoritate de gestiune Sigur că au fost discuții îndelungi și a fost foarte important ca una dintre, unul dintre centrele urbane, una dintre cele opt părți ale programului a fost aleasă ca autoritate de gestiune și a fost numită de, ca atare de către eh, Ministerul de Finanțe ca autoritate de gestiune pentru acest program. Rotterdamul este un oraș, nu este regiune. Și este singura autoritate uh, municipală care gestionează fonduri pentru uh, Fondul de Dezvol- European de Dezvoltare Regională. E singura autoritate gestionată de acest fel din Europa. Uh, dar având uh, trei uh, deoarece are trei organisme subordonate, este considerat organism intermediar. Deci uh, primarul și uh, consilierii orașului reprezintă autoritatea uh, privind programele și răspund de programele, fiecare răspunde de programul propriu, pentru orașul propriu. În practica de zi cu zi, acest lucru uh, funcționează felul următor. Avem un birou de management foarte mic, uh, cu cinci oameni, care coordonează întregul program și au uh, patru uh, puncte de uh, sprijin la nivelul uh, provinciilor. Există și o structură consultativă uh, Așa cum ziceam, în legătură cu structura uh, consultativă, există opt parteneri care se întâlnesc de 5 ori pe an și discută uh, în legătură cu urmărirea și monitorizarea diverselor aspecte și probleme. Există și un uh, birou um, executiv al programului și aceste persoane se întâlnesc de 5 ori pe an și discută despre punerea în practică a programului. În continuare puteți să vedeți structura uh, organizatorică, organigrama. Așa arată. Majoritatea chestiilor de aici vi le-am explicat deja. Fiecare uh, oraș și uh, regiunea de vest are propriul său uh, comitet director uh, cu, pentru asigurarea selecțiilor uh, proiectelor Eh, având în vedere și eh, diversele niveluri de politică care sunt implicate, camerele de comerț și așa mai departe. Aici puteți vedea o nouă eh, diagramă a felului în care lucrurile sunt organizate. Și acum, în legătură cu strategia care ne-a permis să avem succese. Ei bine, Așa cum ziceam la început, negocierile au fost foarte dure, fiindcă trebuia să găsim o cale de a avea încredere unii în alții, dar până la urmă am reușit și în prezent, după 2 ani, deja deci am, am elaborat acel memorandum de înțelegere în care s-a stabilit ce face fiecare. Uh, la ora actuală, am 65% din buget este deja uh, atribuit uh, proiectelor, este angajat pe proiecte. Majoritatea problemelor cu care ne confruntăm la ora actuală sunt de natură practică, rezultatele până acum sunt bune, este nevoie de proiecte bune, de, de calitate foarte, foarte bună. Dar Categoric trebuie să fim foarte atenți în, în continuare. Am avut nevoie de această delegare oficială. Hmm, poate că aici întrebarea este, poate pune o întrebare interesantă. Dacă uh, atunci când uh, se spune că dacă atunci când vrei, uh, dacă ai o problemă trebuie să găsești un regulament. Am uh, gândit că descentralizarea, într-adevăr, este cea mai bună soluție pentru a permite uh, municipalităților să-și uh, rezolve propriile uh, uh, probleme. Deci am avut acest uh, uh, regulament uh, și uh, trebuie să recunoaștem că a fost destul de ușor să punem în practică acest lucru în uh, structurile noastre. Am uh, folosit și celălalt uh, regulament uh, aferent creditului rambursabil global, global și am aici am avut prioritatea numărul 3 pentru orașe. Un lucru important în regulamente este acela că spune că autoritatea de gestiune este până la urmă cea care poartă responsabilitatea. Asta ne-a ajutat să rezolvăm un punct foarte controversat în discuții și care uh, se, cu care ne confruntăm în viața de, de zi cu zi pentru ca lucrurile să funcționeze bine. Aici vedeți felul în care am împărțit uh, programul uh, adresat municipalităților pe bugete. Nu este vorba de obligație aici, din punct de vedere juridic, ci nivelul de efort Um, de care este nevoie pentru a obține cofinanțare din partea bugetelor locale. În legătură cu uh, comitetele de monitorizare și comitetele uh, directoare puteți vedea aici și cu asta o să-mi uh, închei uh, prezentarea și aștept întrebările dumneavoastră. Cred că, într-adevăr, subdelegarea ne-a ajutat foarte mult pentru a găsi niște soluții moderne uh, legate de problemele orașelor și cred că în viitor ne va ajuta și mai mult. La ora actuală facem un uh, studiu uh, pentru a folosi mai bine fondurile din uh, Jessica și, de asemenea, pentru a vedea dacă nu există și alte căi de finanțare care să ne permite să rezolvăm mai bine. Deci instrumentul financiar pentru oraș să se combine cu celelalte instrumente Aceste programe au lucrat foarte bine, uh, programul urban, urban, a lucrat foarte bine în uh, orașele noastre, deoarece am putut face să funcționeze programe integrate am putut să folosim uh, fondul social european și alte fonduri în același proiect uh, și ne-am uh, putut concentra într-adevăr pe zonele de aglomerări. Cu Jessica, cred că mm, acest lucru ne va permite să avem în viitor o poziție și mai puternică pentru a avea niște proiecte concentrate, integrate și uh, care ne va permite să folosim mai bine uh, procedura de subdelegare. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, I think that uh, should be better. Mulțumesc foarte mult. Poate că ar fi o idee bună acum să uh, ascultăm câteva întrebări și apoi să continuăm cu prezentarea. Domnul Van Nistelrooy. I have to intervene because we have... Îmi cer scuze, spune doamna președinte, trebuie să intervin pentru că avem foarte mulți uh, vorbitori, deci suntem de acord. Trei întrebări, răspuns și continuăm. Primul pe listă, domnul Van Nistelrooy, apoi Peter Simon și domnul Mandeli. Short, very short question. It is about întrebare foarte scurtă. cum ați uh, reușit să gestionați această problemă specifică a subdelegării în țările de jos, ehm, în timp ce în alte, în alte părți ale Europei nu a fost posibil. Este asta datorată tradiției din țările de jos, abordările pe care le aveau deja orașele mari, experiența pe care o aveau deja în acest gen de proiecte. Putem spune că avem de-a face cu un exemplu olandez eh, pe care să-l putem exporta orașelor care au lucrat deja pe această rețetă sau este un secret? doamna președintă. O să ascultăm așadar trei întrebări. Cele două prezentări uh, au fost deja ascultate. O să pun întrebările la sfârșit. Deci, uh, să înțeleg că nu doriți să luați cuvântul acum. Uh, sau prefer să vorbești acum sau mai târziu? Ian, tu vrei acum sau mai târziu? Ei bine, atunci să auzim Uh, răspunsul la întrebarea domnului Van Nistelrooy. Nu știu dacă pot să spun un secret sau că dacă este răspunsul potrivit. E bine, uh, în țara noastră lucrurile au mers pentru că este o întreagă combinație de elemente. Un element istoric care acordă un loc special orașelor în structura urbană a țării noastre Apoi uh, programele din perioada 2000-2006 care au utilizat poziția puternică a orașelor, deci n-a fost nevoie să ne luptăm, uh, lucrurile s-au făcut în mod natural. Apoi uh, țara noastră are ca politică națională o descentralizare foarte puternică și în regiunea de vest a fost foarte util să avem um, să avem o fel de întărire obligatorie a cooperării, pentru că ea înainte nu exista. În uh, alte țări se crede că atunci când uh, există un sistem descentralizat, uh, um, Există și foarte multe tipuri de autorități locale, regionale, care sunt dublate, triplate. Există și foarte multe reguli de eligibilitate, care sunt diferite, să spunem, între Amsterdam și Rotterdam. Dar asta nu a fost o provocare, nu a fost o contradicție pentru noi, pentru că uh, am avut nevoie de un set de acte normative naționale, deci uh, uh n-a trebuit să alegem uh, sistemul unui, uh, unui oraș, sistemul unei provincii. Am avut un sistem național reglementat și un uh, singur sistem informatic care să gestioneze toate aceste proiecte. Deci n-am adus o povară administrativă suplimentară, nu am adus nivele, niveluri și um, uh, instituții administrative suplimentare, nu am avut sisteme informatice suprapuse, deci am reușit să câștigăm pe partea asta. Doamna președintă, dacă îmi permiteți, acum o să-i dau cuvântul lui Jerry Mulligan, care ne va împărtăși uh, observațiile sale în uh, cadrul uh, discuției generale. Mulțumesc, mulțumesc pentru invitația de a vorbi în fața comisiei dumneavoastră. Voi vorbi despre um, contribuția fondurilor europene la regenerarea orașului Belfast, uh, voi vorbi despre asistența fondurilor europene. Aș dori să subliniez câteva din proiectele pe care le-am avut și factorii care au contribuit la succesul lor. În primul rând, câteva cuvinte despre uh, scara provocărilor cu care ne-am confruntat uh, în uh, secolul 20. Belfast s-a confruntat cu lucrări de inginerie și construcții de mare amploare. În momentul în care aceste industrie și-au terminat uh, proiectele, orașul a rămas cu o moștenire de poluare extrem de uh, pregnantă și had turned its back on the river, on the river Lagan. Și construcții care nu mai erau necesare. De asemenea, infrastructura principală din oraș era și o cauză suplimentară a poluării. Uh, contextul, piața uh, locurilor de muncă, uh, se Mm, confrunta cu o hemoragie, adevărată hemoragie a competențelor. Uh, sectorul public era cel care domina. Uh, se înregistra o, o neîncredere în sectorul privat. Câteva fotografii care ar putea să mm, evidențieze dificultățile cu care ne uh, confruntam în acea perioadă. Atacurile împotriva mm, centrului comercial al orașului, un lucru frecvent. Uh inundațiile nu este o priveliște foarte plăcută pentru mm, un investitor care dorește să se instaleze uh, acolo. Foarte mult timp Belfast a depins de um, Uh, industria de extracție a gazelor și foarte multe din uh, clădirile uh, orașului erau legate de acest sector al gazelor naturale. În ciuda acestui declin economic și social, liderii orașului nu și-au pierdut încrederea în potențialul orașului și au dorit să-l replaseze pe scena internațională. Și uh, în acest sens a fost elaborat um, uh, planul uh, pentru regiunea urbană Belfast în anul 1987. Guvernul a um, comandat realizarea unui plan conceptual care să um, dai un răspuns uh, um, legat de regenerarea terenurilor și de, de redresarea orașului. Uh, în urma acestui plan uh, s-a creat Langside Corporation în 1989 în calitate de organism de gestionare a teritoriului. Activitatea sa a durat până în 2007, între momentul înființării în 1989 și uh, sfârșitul activității sale s-a pus în aplicare o strategie extrem de puternică care să uh, implice comunitățile responsabile de gestionarea teritoriului respectiv. Următorul slide. Obiectivul acestei, uh, acest, acestui organism și uh, uh, um, sfera de acoperire a fost de a asigura regenerarea unui anumit, unei anumite zone prin următoarele modalități, prin regenerarea terenurilor, um, uh, utilizarea clădirilor, încurajarea publicului în uh, implicarea în proiecte comunitare. Uh, s-a um, creat un cadru integrat uh, care să asigură prosperitatea oamenilor, a afacerilor și a uh, localității. Această imagine vă arată zona de care a fost responsabilă Leganside Corporation, zona pe care a trebuit să o dezvolte acest organism, um, care a fost extinsă pentru a uh, include niște hectare suplimentare din teritoriul orașului în următorii ani. Abordarea inițială infrastructura um, um, a fost privită ca un element uh, important uh, de um, atragere a investițiilor uh, în zonă. S-a decis că trebuie păstrat nivelul râului la un, la un nivel constant pentru a se reduce expunerea la posibilitatea inundațiilor, crearea de spații recreaționale în intermediul acestui râu, decontaminarea fostelor uh, zone de extracție a gazelor uh, naturale, uh, refacerea drumurilor și a peisajului din zonă. Vedeți aici un, o lucrare de inginerie foarte impresionantă din punctul nostru de vedere puteți uh, afla mai multe detalii despre aceste mm, lucrări de construcție de autostrăzi dacă intrați pe site-ul Legend Site Corporation. Amenajarea râului a fost o etapă inițială extrem de importantă pentru proiectul nostru. Aici vedeți uh, dezvoltarea drumurilor, a malurilor, amenajarea malurilor râului. Continuarea abordării a fost nevoie de o strategie mai bună care să facă legătura între comunitate și forța de muncă, între forța de muncă și uh, locurile de muncă care urmau să fie create la nivel teritorial. În 1997 s-a dezvoltat și o strategie uh, care să implice cât mai mulți uh, factori, uh, atât din sectorul public, uh, cât și uh, comunitățile. Toate au făcut, toți acești factori au făcut parte din uh, Consiliul de Administrație al Corporației Legendside. Un rezumat uh, al realizărilor pe care le-a avut uh, Legenside în cadrul activității sale investiții în valoare de aproape un miliard, uh, un uh, factor de 1 la 5 uh, um, ale investițiilor publice și private, pe cealaltă parte, crearea 14.000 de locuri de muncă, 213.000 de metri pătrați de spații de birouri. Această imagine vă arată proximitatea comunităților față de zona Legenside. Uh, această zonă din centru este um, o, uh, zona de uh, mal a râului și aici aveți locul unde, loc, unde um, funcționau um, comunitățile defavorizate din zonă. Uh, Uh, prin proiect am reușit să furnizăm uh, cursuri de formare, să uh, aducem crearea de locuri de muncă, să creăm locuri de muncă. Un alt aspect legat de Fondul European de Dezvoltare Regională este construcția Uh, podului pe care îl vedeți în uh, mijlocul uh, fotografiei și al um, spațiilor de trecere și al, al, drumur, al, al spațiilor de acces care însoțesc acest pod, asigurând legătura cu centrul orașului. Iată niște fotografii care vă arată, sper, calitatea lucrărilor care au fost întreprinse aici. Uh, iată dezvoltări rezidențiale destul de impresionante pe malul râului eh, să nu credeți că s-au construit numai uh, locuințe și uh, clădiri noi, au fost recuperate și clădiri um, vechi care recrează atmosfera docurilor și a, râului de altă dată o imagine, alte câteva imagini peste care o să trecem mai rapid ca să aveți o idee uh, despre cum arată acum această zonă. Și acum voi vorbi despre factorii de succes care au contribuit la reușita Legensite. Un raport al OCDE uh, recent a făcut o evaluare extrem de pozitivă a activității corporației Legansight. A fost foarte important pentru Legansight să aibă un plan principal în care să se identifice uh, toate nevoile locale. A fost nevoie de asemenea să avem niște lideri politici care să se implice. Um, am primit uh, un uh, sprijin foarte uh, important din partea ministerilor, din partea autorităților. De asemenea, a fost nevoie de o, o, um, un spa, o sferă de acoperire foarte bine, con, foarte concretă, foarte, foarte specifică. Uh, A fost nevoie de asemenea de un calendar al eforturilor de regenerare, care au început cu infrastructura, apoi cu, și au continuat cu dezvoltarea unei strategii comunitare pentru uh, noi, bineînțeles că foarte important au fost fondurile structurale, pentru că nimic nu ar fi fost posibil fără Fondul Social European și fără Fondul European de Dezvoltare Regională. Și uh, fotografiile pe care le vedeți acum vă arată contrastul între uh, inundațiile pe care le-am văzut mai devreme și uh, schimbările pe care le-a adus uh, proiectul Leg care sunt semnificative, cred că sunteți de acord. Și următoarea fotografie. Barul pe care l vedeți în imagine încă mai există, dar a fost îmbunătățit, după cum vedeți în această fotografie, um, datorită investițiilor private. Și chiar vă recomand să vizitați acest loc dacă treceți prin Site. Doamna președintă, moștenirea Legenside, care și-a încheiat activitatea în 2007, nu poate fi supraestimată, însă s-a creat un uh, mediu um, care a atras uh, investitori în zonă și care a pus capăt unei uh, perioade extrem de turbulente din istoria orașului. Uh, Legenside a arătat care erau posibilitățile deschise în fața Belfastului și a Irlandei de Nord în general, simbolizând un, un um, viitor uh, uh, mai stabil de care toată lumea se putea bucura. Mai sunt încă multe lucruri de făcut pentru că rata de șomaj este încă foarte ridicată, um, există întârzieri ale dezvoltării economice, însă abordarea de parteneriat pe care a adoptat-o Leganside va continua să fie o parte importantă în următoarea perioadă de regenerare a orașului. Doamna președintă, mulțumesc foarte mult. Avem acum uh, o jumătate de oră pentru discuții. Voiam să-i uh, informez pe colegi că avem și reprezentanți din partea Comisiei Europene, șeful unității responsabile de dezvoltare urbană și coeziune și, uh, vice, și directorul adjunct, îmi cer scuze, ale acestei unități și o, să-i, uh, o să le dau și lor cuvântul dacă doresc. Deschid acum discuția. Doamna Karima de este prima. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Vlasac, mulțumesc pentru aceste prezentări foarte interesante. Ceea ce rezultă din ele este, după cum am observat, că pentru a evita riscurile de sectorizare ale politicii de coeziune și pentru a favoriza tocmai integrarea uh, politicii într-un concept de politică de coeziune socială, trebuie astăzi să ne bazăm pe orașe ca pe niște adevărați actori privilegiați pentru o strategie de a pune în aplicare o abordare integrată, fie că e vorba de domeniul transporturilor, de domeniul energiei, al luptei împotriva sărăciei și așa mai departe. Colectivitățile locale și regionale sunt în prima linie și cu aceste proiecte care ne-au fost prezentate am văzut uh, care ar fi măsurile concrete pentru abordarea integrată. Eu cred că politica de coeziune trebuie neapărat să fie o politică cu orașele și nu pentru orașe. Trebuie ca acest aspect să, fo- să fie foarte bine înțeles. Cum spunea și noastră, domnule Vlasac, microfon, cred că trebuie să ne uităm cu atenție și la noile provocări, la ce se angajează orașele. Astăzi, principalele mize pentru orașul durabil constau în rolul determinant al orașelor. Cred că bătălia pentru climat se va da cu aceste orașe. După cum ați spus și dumneavoastră adineori, uh, jumătate din populație, chiar trei sferturi din populația europeană trăiește în orașe și trei sferturi din emisiile de gaze se au loc în aceste orașe. Chiar și consumul de energie este foarte mare tot în orașe. Iată de ce bătălia pentru climat va fi dată în orașe. Iar chestiunea centrală și cu proiectele dumneavoastră devine și mai revelatoare, chestiunea centrală este guvernanța. Astăzi trebuie să consolidăm rolul colectivităților teritoriale pentru punerea în aplicare a unei politici de coeziune. Avem mai multe instrumente. Să luăm, de exemplu, programul urban observăm că efectele sale astăzi sunt mai degrabă pozitive, pentru că am reușit să punem în evidență legătura care există între toți actorii de la nivelul local. Aceștia au participat la toate proiectele și acest lucru este cerut și de conferința primarilor. Este cu adevărat important să centralizăm și să asociem toți actorii la aceste proiecte. Apoi, după cum am citit și în documentul uh, pe care l-am primit, în ceea ce privește indicatorii, ar trebui să fim atenți, dragi colegi. Eu, de exemplu, provin dintr-un oraș din Île-de-France, o regiune din Franța, o regiune al căre, a cărei inimă este Parisul, dar unde PIB-ul cunoaște mari diferențe sociale, disparități sociale și acest lucru este cu adevărat important și trebuie să ținem cont de el în politica de coeziune. În fine, voi insista și asupra ideii următoare. Astăzi vedem că în ceea ce privește fondurile trebuie să ne gândim la investiții în asistența tehnică. Am văzut acest lucru, dumneavoastră l-ați reamintit, trebuie să consolidăm Jessica, trebuie să consolidăm celelalte instrumente, dar trebuie de asemenea să dezvoltăm și ingineria financiară. Și în ceea ce privește energia, de exemplu, eu consider și nu fac decât să vă dau o idee, poate că este o idee foarte bună care trebuie să fie prezentată și Comisiei de Dezvoltare Regională, trebuie să dezvoltăm ceea ce am putea numi urban energii. Cred că acest lucru trebuie să-l facem în ceea ce privește gestionarea fondurilor, gestionarea concretă. Am văzut 4% uh, din FEDER pentru consolidarea clădirilor, 20% uh, din aceste fonduri uh, mai pot fi utilizate, care ar fi instrumentele pe care să le punem în aplicare, pentru ca toate statele să poată utiliza aceste lucruri pentru o mai mare eficiență energetică a clădirilor. Lansăm, practic, o mașină care luptă împotriva precarității energetice, care este un nou flagel important care afectează orașele. Este, într-adevăr, un aspect important. Cum putem să construim noi instrumente? Cred că dacă ne bazăm pe instrumente care ar putea să relanseze această dinamică, raportul dumneavoastră va fi și mai bun, domnule Vlasac. Mulțumesc! Sunt șapte colegi care s-au înscris la cuvânt. Vă rog pe toți să fiți foarte, foarte succinți. Peter Simon, acum. Mulțumesc, vreau doar um, să-l felicit pe colegul nostru olandez. Ceea ce ați făcut noastră în Olanda, noi n-am putut să facem în Germania, pentru că fondurile sunt distribuite între landuri, uh, și există anumite interese specifice. Uneori aceste interese uh, nu țin cont de adevăratele nevoi din blandul respectiv. În ceea ce privește subdelegarea, aș spune că, într-adevăr, e necesar să încercăm să lucrăm în funcție de eficiență, de piața forței de muncă, de cooperarea dintre industrie, uh, și uh, populație. Asta dacă vrem să relansăm uh, dezvoltarea economică. Însă, ați spus-o și dumneavoastră, pe bună dreptate, unde este limita? Unde putem spune de aici încolo lucrurile costă prea mult, devin prea scumpe? Eu am fost responsabil uh, într-un oraș de peste 300 de mii de locuitori. Ne aflam oarecum la această limită. Dacă și avut un pic mai puțin bani, deja aș fi avut probleme. Însă, cred că am putea să avem același sistem de subdelegare pentru unități administrative mai mari, după cum am văzut și cazul în Olanda. Uh, acesta ar putea fi un model bun, o idee bună. În ceea ce privește principiul de parteneriat despre care ați vorbit, eu consider că este important să vedem că și iarăși vorbesc despre lucruri pe care le cunosc, lucruri uh, specifice Germaniei, ar trebui să fie un adevărat parteneriat între dezvoltarea programelor operaționale, cel puțin în Germania, Însă, în ceea ce privește nivelul de um, punere în aplicare, lucrurile nu uh, se mai întâmplă cum ar trebui. Cofinanțarea nu este posibilă. De ce? Pentru că uh, există o planificare, dar trebuie să fie și cineva care să realizeze cofinanțarea. Prin urmare, cred că este important să uh, facem să participe la aceste lucruri actorii locali, fără a complica lucrurile, fără a le formaliza prea mult. Ar trebui să stabilim un catalog de criterii sau un viitor regulament și să vedem care sunt diferitele niveluri care ar putea colabora unele cu celelalte și cum am putea implica și nivelul local cu un, criteriu de, cu un catalog de criterii oarecum mai puternic, dar orientat și în funcție de rezultate. Ce înseamnă aceasta? În Germania există două niveluri, de exemplu, în cadrul landurilor. Trebuie să demonstrăm la nivel de regiune sau oraș că am făcut X sau Y acțiune și am avut uh, un anumit program de respectat, am avut un catalog de acțiuni care trebuia realizate, trebuiau realizate. În acest fel s-ar evita anumite proceduri prea birocratice și încă ceva în legătură cu planificarea integrată. E adevărat, chestiunile pe care le puneți dumneavoastră sunt uh, bune și chiar vă felicit că uh, le-ați uh, adus în discuție în ceea ce privește planificarea integrată. Ridicați întrebarea următoare dacă dorim să punem în aplicare niște reguli comune și care ar fi regulile care ar trebui aplicate ulterior. E bine, avem nevoie de astfel de reguli, însă uneori, dincolo de reguli, nu se mai întâmplă nimic. Trebuie să organizăm mai bine activitatea și uh, astfel probabil că vom avea mai mult succes. I apologize once again for anglo-saxonizing you. Once again, I don't matter. <laughs> Each time you, you, you... Mulțumesc. Și acum Jan Albrecht. Am o întrebare foarte scurtă adresată ambilor uh, vorbitori. Pentru că avem uh, o soluție nouă, dar pe care trebuie să o bazăm pe învățămintele din trecut. Și dacă de câte ori discutăm sub delegarea, se pune întrebarea ce mai bine. E mai bine să avem programe operaționale pentru orașe, pentru un oraș sau pentru un grup de orașe? Sau e mai bine ca programele operaționale să funcționeze la nivel regional sau un teritoriu mai mare, cu subdelegare la nivelul orașelor. Deci, care e cea mai bună soluție? Ca orașele să se ocupe de programele uh, operaționale sau să fie subdelegate. Mulțumesc și acum, uh, Andreea. Aș mai întâi să vă spun că am apreciat foarte mult cele două prezentări care ne-au fost făcute. tocmai ținând cont de uh, ceea ce a spus oratorul în legătură cu zonele urbane. Această chestiune este fundamentală pentru politica de coeziune și dezvoltarea ei. Cred că această politică de coeziune, după ce vom vedea o vom vedea în cadrul perspectivelor financiare, va avea nevoie de o inovație deosebită, o inovație care să treacă tocmai prin această provocare urbană. Este principala provocare cu care se va confrunta Europa în anii următori. Dacă noi vrem să facem mai concrete și mai credibile obiectivele pe care le-am stabilit în acest an prin politica 2020, e bine, această politică va avea o aplicare concretă în anumite procese care se referă la orașele europene, unde se concentrează până la 85% din populația europeană, orașe care produc aproximativ 70-75% din PIB. Deci, în anii următori este o mare provocare care trebuie să-i răspundă Europa, atât în ceea ce privește proiectul Uh, și expunele care ne-au fost făcute în legătură cu experiențele deja realizate. Ele sunt foarte importante și noi trebuie să ajungem să avem o colaborare excelentă pentru a schița programul pentru anii și lunile următoare. Să trebuie să răspundem și unor întrebări. Pe de o parte s-a spus că sunt necesare anumite modificări juridice Cred că acesta ar fi condiția esențială dacă dorim cu adevărat să dăm o credibilitate acestei politici. De exemplu, problema legată de subvențiile globale mi se pare foarte interesantă. Uh, a funcționat în cazul acestor trei orașe care s-au unit, dar oare este credibilă și posibilă în alte situații, în alte țări? Este posibil ca ceea ce a fost deja făcut să fie transpus într-o altă realitate? Cred că ar trebui să reflectăm la această întrebare foarte intens. Pentru că ceea ce este important, de fapt, este sistemul regional în gestionarea situației. Și, în al treilea rând, o altă întrebare importantă mm, pe care ar trebui să ne focalizăm ar fi următoarea. Când punem în aplicare un program de regenerare urbană sau de recalificare, uh, este vorba despre o întreagă parte a orașului și atunci resursele naționale și publice europene sunt insuficiente, trebuie să reușim să atragem și resurse private. Însă aceasta este o discuție foarte importantă. Există un risc, am discutat deja în ultimii ani. Există posibilitatea să apară noi forme de speculă financiară și imobiliară care ar fi incluse în aceste proiecte uh, imobiliare. Prin urmare, uh, Cred că ar trebui să găsim soluții transparente pentru ca, să, uh, pentru ca resursele publice și private să fie uh, folosite corect dacă dorim să avem politici uh, de regenerare de amploarea celei pe care o discutăm astăzi. Cred că ar trebui să mai discutăm despre acest lucru în profunzime și, oricum, în concluzie, aș felicita raportorul și uh, uh, oratorii și cred că toți suntem gata să ne aducem uh, contribuția la această discuție. Mulțumesc. Aș dori să adresez o întrebare scurtă, ținând cont și de timp. Uh, distinșilor noștri invitați, mă bucur de prezența dânșilor aici. Este clar că în cadrul Uh, în cadrul politicii de convergență, capitalul se acumulează în orașele mari, în orașele medii și în orașele mari. Ele reprezintă, de fapt, motorul dezvoltării economice. Întrebare. Cum văd și rolul orașelor mici și chiar foarte mici, tocmai în cadrul viitorului politicii de coeziune, tocmai pentru a numări aceste discrepanțe între orașe mari, foarte mari și cele mici. Mulțumesc! Thank you. And uh, Ricardo Cortes Lastra, also look at the clock, please. Sí, seré muy breve, Presidenta. Simplemente un tema, fomentar el papel, la participación. Să fiu foarte concis, doamnă președinte. Cred că trebuie să aplicăm participarea societății civile în toate aceste proiecte pe care le derulăm în marile orașe. Este important, prin urmare, să ținem cont de toate proiectele și de dimensiunea de integrare culturală și socială acestora. Trebuie să ținem cont și de toată populația, de aspectul uman, pentru că, până la urmă, cetățenii sunt cei care formează orașele. Speaker, um, and... Și eu o să intervin, o să fiu ultima vorbitoare, după care o să rugăm uh, comisia, pe domnul Blasec, pe cei doi experți să răspundă. Invitații noștri le-au uh, spus, uh, de fapt, uh, lucruri pe care le-au învățat din practică și domnul Danisteroi a cerut că a întrebat dacă aceste exemple nu pot fi folosite ca modele de bună practică în Europa, în special în două zone. Pentru că știm cu toții că, indiferent câți bani am avea în bugetul comunitar sau național, niciodată nu vor fi suficienți bani publici pentru a asigura regenerarea zonelor urbane în viitor. Deci ambii vorbitori au vorbit despre aceste fonduri rotative uh, și uh, în legătură cu Jessica, țările de jos uh, au avut o astfel de experiențe. La fel s-a întâmplat și în Irlanda, care au implicat capitalul privat. Deci ideea este să vedem în ce măsură aceste lucruri vor fi luate în considerare de către comisia care pregătește ur următoarea tranșă a programului urban și în ce măsură vor acorda atenție acestui uh, rezervor uh, de fonduri pe care îl putem avea folosind această uh, metodă cât și atunci când facem programarea pentru zonele urbane. Acum nu știu sigur care este ordinea, poate că ar fi bine să începem cu comisia, dacă dorește să comenteze aceste chestiuni, după care vom da cuvântul raportorului. Ah, domnul uh, Van Rack, uh, o să începem cu dânsul. Da, Într-adevăr, uh, cred că este greu să răspund la una dintre întrebări, pentru că spunem întotdeauna că structura urmează după strategie. Cred însă că pentru provocările viitoare, ei bine, acestea diferă de provocările anterioare. Când am avut la început generarea, crearea programului urban, în special, uh, problemele fizice, economice în anumite zone și regiuni și municipalități au fost abordate. Or, acum cred că provocările se leagă mai degrabă de integrarea aspectelor economice și ecologice cu cele uh, uh economice. În perspectiva orașelor va fi întotdeauna necesar să existe o uh, Uh, subdelegare pentru orașe. Asta să fie o condiție, pentru că numai în felul acesta uh, ele își asumă uh, responsabilitățile în această abordare integrată, în special pentru programul urban. Aș zice că ar trebui să încercăm să modernizăm programele în așa fel încât să includem și dimensiunea de bună guvernare la multi Uh, multinivel. Și uh, cred că dimensiunea climatică și ecologică sunt mai dificil de rezolvat la nivelul orașelor. Poate că merită să încercăm prin această modernizare. Nu știu dacă și colegul meu gândește la fel. Uh, Jerry. Da, mulțumesc, doamnă președinte. În legătură cu întrebările care s-au pus, dacă programele operaționale ar trebui să se concentreze pe orașe sau pe grupuri de orașe, aș zice că orice preferință pentru un anumit tip de uh, formulă ține de guvernul uh, național. Din experiență aș putea să fac o observație și să vă spun că fondurile uh, structurale reprezintă uh, sprijinul uh, comunitar și suntem suficient de flexibili pentru a face ca aceste, pentru a permite ca acestea să fie folosite pentru anumite programe. Dar unele dintre proiectele majore legate de mediu și de transporturi aduc sau ar putea aduce avantaje și beneficii orașelor. Deci, spunând că o anumită zonă este zona pentru programul operațional, permite niște deschideri uh, în ceea ce privește ceea ce poți să faci pentru acel oraș. Mulțumesc. Uh, comisia dorește să intervină? Domnul Biscoș? Mulțumesc, doamnă președinte. Am uh, ascultat cu mare atenție prezentările făcute, cât și uh, întrebările care au fost uh, puse, adresate domnului Vlasec. Comisia va urmări cu mult interes și știți foarte bine că domnul comisar Han, așa cum a arătat și domnul Vanovski va, domnul comisar Lewandowski va, vor acorda foarte mult uh, atenție acestor uh, chestiuni uh, urbane și doresc să consolideze dimensiunea urbană a politicii de coeziune. Evaluarea ex post a acestei uh, inițiative este disponibilă și ea demonstrează foarte clar care sunt avantajele unei abordări integrate vis-a-vis -vis de dezvoltarea urbană. Această experiență a politicii de coeziune a fost recunoscută de toată lumea și a devenit unul dintre principiile de bază care au fost adoptate de toți miniștrii care răspund de dezvoltarea uh, urbană și figurează și în declarația acestora. Acum, uh, Uh, sigur, este în vigoare tratatul de la Lisabona, care solicită uh, și un rol mai mare mm, uh, pentru autoritățile locale, regionale, municipale în dezvoltarea acestor politici. De aceea, cred că este într-adevăr nevoie să consolidăm rolul orașelor în pregătirea viitoarelor programe operaționale. Și acest lucru nu contravine sau nu intră în concurență cu autoritățile uh, regionale, ci e vorba doar de exploatarea, așa cum se cuvine, a uh, potențialului în spiritul coeziunii, care reprezintă uh, un obiectiv comunitar. Asta înseamnă că nu ne putem permite să nu exploatăm potențialul regiunilor și inițiativa de uh, angajamente urbane a demonstrat Uh, nivelul capitalului uh, disponibil. Mm, uh, banii care au stat în spatele acestei inițiative poate nu au fost cel mai important lucru, ci felul în care programul a fost gândit și pus în practică pentru că a implicat parteneri atât de diferiți. Strategia 2020 se bazează pe o creștere inclusivă dorește să responsabilizeze și să acorde competențe cetățenilor și uh, orașelor, pentru că asta este metoda cea mai bună pentru a atinge obiectivele strategiei 2020. Deci, nu e un lucru pe care îl uh, propunem pentru a susține dezvoltarea uh, urbană doar pentru că cetățenii trăiesc acolo, ci pentru că este o posibilitate uh, oferită Europei de a, de a face față acestor provocări și de a recupera uh, discrepanțele care există. S-a mai pus o întrebare legată de rolul uh, în uh, orașelor mici și foarte mici. Cred că e foarte clar că în acest spirit al coeziunii totale dorim să abordăm să avem această abordare integrare, să pregătim niște strategii pentru zone e, funcționale, pentru e, ora, teritoriile în care există astfel de orașe mici și foarte mici, trebuie să pregătim niște strategii specifice pe care să se bazeze. S-a mai pus o întrebare în legătură cu rolul Jessica și a diverselor instrumente financiare. La ora actuală, Comisia se gândește să consolideze uh, Um, rolul instrumentelor care nu se bazează pe, pe granturi în politica de coeziune. Am avut o perioadă de demarare destul de, de lungă. La ora actuală, în Jessica, avem uh, în jur de 1,5 miliarde de, de euro și uh, se poate ajunge și la, chiar la 2 miliarde. La ora actuală ne gândim cum să folosim mai bine acest instrument. S-au aprobat niște modificări aduse eh, regulamentului care sporesc posibilitatea de a folosi acest instrument financiar pentru a economisi eh, energie. Și, în fine, Aștept cu uh, nerăbdare să mă bucur de sprijinul Parlamentului European în viitor pentru a uh, pregăti viitoarea formă a politicii de coeziune care să acorde locul uh, care se cuvine orașelor și zonelor respective. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Și acum domnul Vlasek. Doamnă președinte, permiteți-mi să răspund uh, la unele comentarii care s-au pus. În primul rând doresc să mulțumesc tuturor celor care au participat la această discuție. Mm, vreau însă să scot în evidență anumite chestiuni, anumite lucruri pe care trebuie să le discutăm. Vorbam despre uh, instrumentul de finanțare, Jessica, dar trebuie să facem o comparație care este procentajul de finanțare care poate fi investit de orașe prin instrumentul Jessica, astfel încât să își poată pregăti și să-și poată finanța proiectele. În Republica Cehă, la mine acasă, am făcut o analiză a 600 de orașe mari și mici. Rezultatul acestei analize uh, demonstrează că un procentaj de 5 până la 10% din uh, bugetele acestor orașe pot fi finanțate prin Jessica. Am mai văzut și exemple de proiecte uh, care au demonstrat cât este de important să implicăm uh, și sectorul privat. Deci să ne avem fonduri din și din public și din privat. Cred că în viitor acest parteneriat public-privat va deveni o sursă foarte importantă de finanțare și pe care va trebui să o utilizăm. Permiteți-mi să mai subliniez cât este de important rolul asociațiilor naționale care negociază condițiile cu guvernele naționale. Uh, și avem un exemplu foarte bun, țările de jos. Dar orașele și orașele mici, de unele singure nu pot obține aceleași condiții bune, ceea ce înseamnă că trebuie să își unească eforturile pentru a, putea, a avea o putere de negociere mai mare. În legătură cu hmm, colegii care au intervenit, doamna Deli a vorbit despre uh, provocările uh, climatice și schimbările Eh, climatice. Sigur, aici avem eh, alte mm, aspecte care, care intră în discuție, zonele verzi ale orașului, transportul, poluarea. Eh, deci toate aceste sectoare au impact asupra mediului și asupra economisirii energiei, în legătură cu diferențele sociale. Ei bine, acestea există și trebuie abordate în mod integral. La fel și cu uh, energia și alimentarea cu energie. Deci nu e vorba doar de energia termică, dar și de energia electrică și așa mai departe. Sunt de acord cu dumneavoastră. Trebuie să știm exact care, sunt, care este limita uh, dincolo de care nu mai este eficient să subdelegăm. Nu știu dacă vom reuși să stabilim așa o limită foarte clară, foarte fixă, pentru că avem și orașele mici care trebuie să dispună de experți care să poată pregăti proiectele eh, din punct de vedere administrativ pentru ca banii să poată fi folosiți. Cred că E vorba de uh, locuitori, ca, de, de orașe care să aibă cel puțin, uh, eu știu, 100.000 um, de locuitori sau 150.000 de locuitori. În ceea ce privește durabilitatea și profitabilitatea, randamentul investiției, adică pentru asta trebuie să stabilim niște criterii foarte clare, adică fiecare proiect trebuie să fie durabil și trebuie să uh, fie rentabil, astfel încât banii investiți să fie utilizați în mod eficient. Și acest lucru trebuie să poată fi dovedit. Alți vorbitori au vorbit despre sectorul privat și fonduri private. Sunt de acord că trebuie să implicăm sectorul uh, privat. Domnul Matula a vorbit despre orașele mici Nu vreau să le uităm, dar mă tem că, într-adevăr, va trebui să ne gândim uh, și la, de exemplu, la cei care se mută în marile orașe, la navetiști sau la studenții care se duc în orașele mari ca să studieze. Deci va trebui să ne concentrăm pe aceste zone mai mari și e normal ca orașele mari să atragă oameni din orașele mai mici din prejur. Societatea civilă categoric trebuie să lucrăm și să eh, colaborăm cu societatea civilă. Uh, la nivel uh, local și municipal. Toate aceste lucruri trebuie negociate la nivel local. Și, în fine, ultimul meu comentariu, acel uh, efect de pârghie. Doamna Hübner a vorbit despre felul în care s-ar putea folosi Jessica mai bine. E bine, cred că uh, în viitor, aceste instrumente vor fi folosite din ce în ce mai mult. Problema este să lămurim principiile. Noi am făcut, ne-am făcut tema, ne-am făcut analiza și trebuie să recunoaștem că orașele mai mici și orășelele uh, nu dispun de cunoștințele necesare pentru a folosi acest instrument Jessica. Deci trebuie să îi ajutăm să-și dezvolte aceste competențe. Aștept uh, comentariile dumneavoastră și în viitor, pe mail uh, și sper că vom putea să mai discutăm aceste aspecte și în viitor. Mulțumesc foarte mult! Uh, și eu sper că acest, acest schimb de opinii a fost util și pentru dumneavoastră. Uh, și pentru raportorii din umbră și vreau să mulțumesc încă o dată colegilor noștri, uh, domnul Rudvan Rack și Jerry Mulligan din țările de jos și respectiv uh, Irlanda, cât și comisiei. În acest moment uh, uh, suspendăm uh, ședința. Ne vom reîntâlni mâine dimineață la ora 9 fix și vă rog să părăsiți sala, sala în liniște, deoarece acum urmează ședința coordonatorilor. Coordonatorii sunt rugați să rămână în sală, vă rog. Stans.